Ladies and gentlemen, welcome to our AFCO meeting. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la ședința noastră AFCO cu o întârziere de 15 minute, aproape 20 de minute, deci trebuie să începem. Astăzi discutăm viitorul Europei cu mai multe documente de lucru, Și după cum știți, recomandarea coordonatorilor din 20 iunie și din 13 iulie a fost un proiect de, uh, pentru o serie de documente de lucru în ceea ce privește viitorul Europei. Ne-am pus de acord în uh, privința metodei de lucru și a unui calendar pentru a prezenta aceste documente de lucru. Am prezentat deja patru documente nu, șase. Două încă lipsesc. Și astăzi avem două documente. Unul care se referă la aprofundarea Uniunii uh, Economice și uh, Monetare, raportor fiind doamna Bresol și cu mine, și al doilea fiind documentul de lucru în ceea ce privește structura și metoda de lucru a Consiliului, unde raportori sunt domnul Ujadovski și doamna Zapardel? Înțeleg că o parte nu este încă disponibilă, dar putem discuta pe marginea uh, documentului scris disponibil. Și vom vedea când vom discuta și partea a doua. Ar trebui deci să începem cu primul document de lucru de astăzi. Ca președinte, trebuie să acord fiecărui autor 5 minute și aș dori să încep cu documentul de lucru privind uh, aprofundarea Uniunii Monetare și Economice cu Mercedes Breso și cu mine și dacă nu te super o să-ți dau întâi cuvântul ție și apoi o să intervin și eu. Mulțumesc. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, elaborarea unor astfel de documente de lucru este destul de complexă pentru că conține o parte de sinteză a pozițiilor deja exprimate de Parlament pe această temă în trecut pentru chestiuni care vizează aspecte instituționale care se leagă și de celelalte. Prima parte probabil trebuie completată pentru că recitind-o mi-am dat seama că am ținut uh, cont de rapoartele elaborate în interiorul comisiei, dar, după cum se știe, mai există și alte rapoarte importante care au și relevanță interinstituțională și care au fost elaborate de alte comisii, în special de Comisia Econ și mă gândesc aici la cel de-al treilea raport pe care Parlamentul l-a adoptat în ceea ce privește dezbaterea cu privire la viitorul Uniunii al domnului Böge, care nu este nu figurează pe această listă și din perspectiva chestiunilor interinstituționale pe care le abordează. Însă aici putem uh, ameliora, cum se poate spune, sinteza pozițiilor asumate în trecut. partea pe care am lucrat împreună cu colegul Piper abordează chestiunea viitorului uh, imediat și viitorului mai îndepărtat pe această temă. După cum știți, ne aflăm într-un moment uh, în care se fac multe propuneri, pentru că Comisia, prin intermediul uh, cărții albe, aprofundează uh, Uniunea Economică și Monetară, dar uh, și prin intermediul celorlalte propuneri anunțate care urmează să fie adoptate, după care, evident, ni se va reduce la cunoștință în decembrie. Iată, deci, o muncă amplă și aprofundată și din partea Comisiei. Explorările viitoare, așadar, vor trebui să țină cont, uh, și asta reamintim și în document, de competențele comisiilor specifice, în special ale ECON, dar uh, trebuie abordate și o serie de probleme interinstituționale pe care încercăm să le uh, aprofundăm în demersul nostru. N-am să spun tot pentru că Cred că se impune să las și colegului uh, o parte din prezentare. Solicităm respectarea anumitor principii în ceea ce privește aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, și anume transparența, responsabilitatea, democrația și solidaritatea. Și prin urmare, rolul Parlamentului care trebuie să fie garantat și în cursul evoluțiilor despre care se vorbește. Am luat notă de faptul că propunerile președintelui Juncker care au fost anunțate vor uh, viza două aspecte. Unul care se referă la măsuri care pot fi implementate fără modificarea tratatelor, care din punctul nostru de vedere trebuie să aibă prioritate, asta și din motive de timp, dar care și în prezentarea diferitelor documente au fost arătate, de pildă, pentru că pot fi făcute fără modificarea tratatelor și evident, pe după ar urma cele care presupun o modificare, dar și în interiorul actualelor tratate, așa cum am arătat în documentul colegului Brock, există un spațiu pentru a crește autoritatea democratică a Parlamentului European. În uh, perspectiva viitoarelor uh, propuneri, considerăm că propunerea pentru o linie de bugetară dedicată zonei euro în interiorul bugetului Uniunii Europene ar reprezenta un pas semnificativ înainte. O linie care însă trebuie să vizeze investiții, dar care ar putea fi și utilă acelor țări care se pregătesc să intre în zona euro, în special pentru cele care au deja o foaie de parcurs precisă pentru aderarea la euro. Exprimăm de asemenea și o poziție favorabilă în ceea ce privește introducerea unui ministru al economiei și a finanțelor, așa cum se propune de altfel și în programul de lucru al Comisiei. Și asta în special din punct de vedere instituțional dacă președinția Eurogrupului și poate în același timp ar fi um, acordată unei persoane care să fie de asemenea și membra Comisiei Europene, această dublă poziție ar spori posibilitatea de control din partea Parlamentului European. pentru că astfel uh, președintele Eurogrupului ar face parte și din comisie care răspunde în fața Parlamentului. Sigur că portofoliul acestui ministru ar urma să fie discutat și în baza propunerilor care vor veni. În ceea ce privește resursele proprii pentru bugetul Uniunii, se pare că Acestea reprezintă o necesitate fundamentală și de asemenea ne reprezintă un element esențial și posibilitatea de a avea un buget mai independent pentru Uniunea Europeană un uh, punct în plus și pentru guvernanța zonei euro. Și și aici uh, responsabilitatea Parlamentului trebuie ameliorată. Apoi mai reluăm și tema reprezentării externe a zonei euro. Abordăm și chestiunea semestrului european, care ar trebui ameliorat fie din punct de vedere al controlului din partea parlamentelor naționale. Deci iată că ar trebui ca și dimensiunea națională a dezbaterilor ar trebui sporită aici și de asemenea și rolul Parlamentului European ar putea fi sporit, nu neapărat prin schimbarea tratatelor, dar printr-un posibil tratat interinstituțional. Eu m-aș opri la aceste puncte, lăsând uh, l pe colegul nostru să prezinte celelalte puncte din uh, document pentru astfel încât să ne împărțim această misiune. Ja, dann darf ich mir als Vorsitzende... Mulțumesc. În calitate de președinte o să-mi dau acum singur cuvântul. Documentul de lucru deci pentru a comenta acest document de lucru pentru aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, Mercedes de fapt a spus aproape totul. Foarte puține lucruri mai sunt de discutat. Tot ceea ce a spus însă pot să confirm. Nu, a, nu s-a referit însă la două puncte din document și aici v-aș ruga să-mi permiteți mie să vin cu completările necesare. În primul rând, așteptăm să avem un feedback mai bun din a ceea ce facem noi aici în Comisia AFCO către grupurile parlamentare și apoi și către uh, Comisia ECON. Rapoartele Comisiei AFCO, din păcate, uh, au avut o rezonanță prea mică. Raportul Verhofstadt, de pildă, a avut doar 280 de voturi din 750 și nu putem spune că a fost un document uh, vizionar pentru viitorul Uniunii Europene dacă acesta a fost rezultatul uh, votului din uh, plen. O a doua chestiune care este de importanță fundamentală atunci când este vorba de buget, de finanțe, de o evoluție economică pozitivă, se referă la faptul că sunt chemate să acționeze în primul rând statele membre. Subliniem în uh, raport că nu doar Uniunea Europeană poate fi făcută responsabilă pentru absolut tot, ci ca o premisă o constituie o guvernare economică solidă din partea statelor membre, în special din perspectivă financiară și îndatorării. Apoi suntem uh, de acord că nu vrem să ne lăsăm divizați din, prin propunerile care vizează un buget al zonei euro, ci ne-am dorit posibilități suplimentare pentru euro, da, dar cu un buget care să fie și la dispoziția statelor care optează în viitor pentru adoptarea euro. Și în acest sens vrem să solicităm noi posibilități și în cadrul bugetului UE. Uh, în al patrulea rând sunt de acord și aici că avem nevoie de o sporire a resurselor proprii pentru a putea acționa uh, și mai independent, pentru că e nedemn să trebuiască să asiști uh, periodic la acest joc de poker între statele membre. Și de aceea, iată, susțin și eu această propunere pentru resurse proprii. În ceea ce privește ministrul european al finanțelor. Doamnă Bresu, cred că de trei ori am discutat acest lucru, însă avem nevoie de un fel de fișa postului pentru acest ministru de finanțe. Salutăm faptul că uh, Comisia a anunțat uh, o propunere în acest sens și noi considerăm că anumite lucruri ar putea funcționa mai bine. Dar noi, prin document, nu solicităm această poziție a ministrului de finanțe european. Deci asta mai este în discuție și va trebui să mai vorbim. Nu figurează ca atare în document ca cerință, ci am făcut doar trimitere la documentele care există până acum. Și mai trebuie să discutăm și dacă nu ar fi mai bine dacă am păstra un ministru de finanțe național în calitate de șef al Eurogrupului, pentru că astfel legătura cu statele membre ar fi mai puternică. Dar poate că mai există și o soluție intermediară despre care am putea vorbi. Și aș dori să mai adaug încă o dată că vreau ca Parlamentul European să decidă cu o majoritate amplă. Nu vreau ca rezultatul votului să fie de 50 la 50, pentru că atunci Consiliul va face tot uh, posibilul uh, împotriva noastră și de aceea recomandarea uh, noastră de a ne implica și pe noi, cei din nordul Europei, atunci când se iau astfel de decizii. Apoi, în ceea ce privește semestrul european, dar și codul de convergență care este agreat, ar trebui să încercăm ca lucrurile să fie mai bine armonizate, așa cum spunea și doamna Breso, și mai consider și că mm, am putea organiza o audiere pentru a aprofunda aceste lucruri care vizează viitorul Uniunii Economice și Monetare. În final, aș mai adăuga dacă mergem spre aprofundare, răspunderea noastră este de a co-implica toate statele membre. Nu putem uh, merge atât de departe cu aceste propuneri de aprofundare uh, care ar face ca unele dintre statele membre să rămână în afară, poate pentru totdeauna. Trebuie ca aceste propuneri de viitor să fie concepute în așa fel încât uh, ca invitația să rămână deschisă, să nu închidem o ușă aici. Și de aceea spun că poate ar fi mai bine să pornim cu pași mai mici, să-i implicăm pe toți, decât să facem pași prea rapizi și să divizăm Uniunea Europeană. Nu mai e mult timp până la alegerile europarlamentare și tocmai din această perspectivă noi în AFCO avem uh, răspunderea de a arunca privirea pe sudul, estul, nordul, vestul uh, Europei și să căutăm soluții care să poată fi susținute de toată lumea. Ultimele două au fost uh, observații personale care nu figurează ca atare în documentul de lucru, însă toate celelalte și aici țin să mulțumesc încă o dată doamnei Breso, uh, sunt uh, formulate pe o bază comună de la care putem pleca și putem uh, conduce și negocieri viitoare. Îmi închei astfel partea care îmi revine mie și cum procedăm. Deci, vă propun să trecem acum la următorul document. Este vorba de structura și metoda de lucru a Consiliului și uh, pentru început era cuvântul domnul Jadowski. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Documentul legat de metoda de lucru a Consiliului Uniunii Europene este, deocamdată cel puțin, o propunere din partea mea. Eu mă aștept la contribuții uh, și la o contribuție din partea doamnei Țapardel. Uh, sper ca până la final să avem un document comun Mă bucur foarte mult să pot să includ ideile domniei sale în acest raport, în acest document de lucru. Am apreciat foarte mult ceea ce tocmai am auzit din partea antevorbitorilor în ceea ce privește această abordare precaută față de luarea deciziilor. Documentul meu se bazează pe noțiunea că Uniunea Europeană nu are nevoie de o revoluție instituțională. Are nevoie, de fapt, de o reconstrucție a încrederii reciproce la diverse niveluri, inclusiv între propriile instituții ale Uniunii Europene. Și asta, la rândul său, necesită respectarea autonomiei și a caracterului separat al fiecărei instituții. Realitatea este că Parlamentul European are rolul său, are prerogativele sale și ne așteptăm ca celelalte instituții să accepte acest lucru. Evident, Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene au dreptul să se aștepte la aceeași abordare. Trebuie să respectăm autonomia Consiliului și flexibilitatea sa internă. Consiliul operează în mai multe formațiuni și poate sunt și formațiuni noi pe care încă nu le-am văzut, ceea ce este bine pentru integrarea europeană. Am auzit o propunere din partea domnului profesor Heinold într-un studiu care sugerează o nouă formațiune a Consiliului pentru dimensiunea urbană a Uniunii Europene. Acesta e doar un singur exemplu, dar Consiliul necesită un grad de flexibilitate internă. De asemenea, trebuie să profităm la maximum de practica existentă în metodele de lucru din instituții, Mă gândesc aici în special la documentul neoficial din partea Suediei referitor la consolidarea unității uh, Uniunii Europene în privința politicii externe. Acest document a sugerat mai multe metode de lucru noi pentru uh, Consiliul de Afaceri Externe. Suedia a fost susținută de uh, Uh, Bulgaria, uh, Norvegia și așa mai departe. Și această propunere a fost pentru o soluții practice noi, fără ca acestea să schimbe regulile de vot de la Consiliu. În special, ideea era să existe o cooperare mai strânsă între statele membre și între miniștrii de externe ai statelor membre și înaltul reprezentant. reprezentant și, de asemenea, ca rolul miniștrilor de externe să fie accentuat la Consiliul de Afaceri Externe. Apoi, ar trebui să lucrăm la trioul de președinții, astfel încât să există o cooperare mai strânsă între ele, o cooperare mai integrată în perioada de dinaintea unei președinții, tocmai pentru a genera o continuitate mai bună de la o președinție la cealaltă. A propun de asemenea și extinderea sferei de deschidere, deschidere în toate instituțiile europene și aici mă refer la Parlament, la Consiliu și la Comisie. Consiliul ar trebui să-și demonstreze angajamentul și să dea un exemplu în nivelul său de deschidere și de transparență. Cam asta am avut de spus, aștept cu interes dezbaterea și, în concluzie, aș dori să spun că trebuie să reconstruim încrederea reciprocă pentru a depăși crizele. Trebuie să reconstruim încrederea și între instituții prin respectarea individualităților. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această parte. Am înțeles că doamna Țapardel vrea să completeze și a pregătit ceva în acest sens. Now it's functioning. Ok, thank you. Vă mulțumeam, domnule președinte. Îmi începeam discursul prin a vă mulțumi și am adresat colegilor și domnului coraportor și, și exprimându-mi bucuria că avem posibilitatea astăzi să pornim discuțiile cu privire la acest document de lucru, care vizează aspecte importante ce țin de structura și metoda de lucru a Consiliului aș putea spune că suntem încă în plină dezbatere a cartei albe a comisiei privind viitorul europei iar documentele de reflecție ale acesteia nu au abordat în mod specific structura instituțională a uniunii cu excepția unor propuneri privind uniunea economică și monetară sau zona euro. cu toate acestea orice scenariu prevăzut de comisie reiterează necesitatea îmbunătățirii guvernanței la nivelul uniunii europene sau a caracterului democratic al acesteia ca o condiție de bază în ceea ce privește Consiliul, Parlamentul European nu a elaborat încă, până acum, niciun raport în care să se refere în special la metoda de lucru a acestuia. Însă, în Parlamentul European s-au propus de-a lungul timpului o serie de recomandări cu privire la unele posibilități de reformare, acestea regăsindu-se în mai multe rezoluții adoptate de Parlament în contextul procesului de elaborare sau al revizuirii Tratatului de la Lisabona în acest sens îmi doresc mai întâi ca astăzi să vin punctual cu niște remarci comentarii iar ulterior împreună cu domnul coraportor să lucrăm la viziunea finală a acestui document și de asemenea să o prezentăm colegilor. din punctul meu de vedere în general cooperarea între consiliu și parlamentul european se desfășoară conform prevederilor instituționale prevăzute de tratate dar și în linie cu acordul interinstituțional în baza respectului reciproc al competențelor și echilibrului interinstituțional a principiului cooperării loiale a metodei comunitare și a respectului pentru valorile și principiile europene. odată cu tratatul de la lisabona și competențele crescute acordate parlamentului european cooperarea interinstituțională a căpătat noi valențe interacțiunea dintre instituții devenind mai structurată cu o tendință de instituționalizare crescută această evoluție este generată în principal de consolidarea competențelor de legiferare și control al, ale parlamentului european și de creșterea ponderii procedurii de codecizie în adoptarea legislației europene prin raportare la procesul legislativ reglementat de tratate care angajează obligatoriu și pe picior de egalitate consiliul și parlamentul european domeniile guvernate de o relație de cooperare au fost în general încadrate de înțelegeri acorduri neobligatorii din punct de vedere juridic și care au funcționat în baza principiilor de respectare reciprocă a autonomiei interinstituționale. în acest sens poate fi menționat și acordul interinstituțional pentru o mai bună reglementare care consfințește un mecanism de cooperare interinstituțională în materie de programare legislativă. Acest mecanism este binevenit pentru că angajează politic cele trei instituții în urmărirea unei agende anuale de priorități, lucru care asigură o mai mare coerență a agendei europene. La fel de importantă este și continuarea dialogului între Consiliu și Parlamentul European, atât formal, dar și informal, pentru stabilirea priorităților de agendă și pentru asigurarea eficientizării simplificării și flexibilizării necesare procesului decizional pentru că sunt convinsă că doar prin dialog și colaborare putem fi mai vizibili pentru cetățenii europeni demonstrând că instituțiile europene își îndeplinesc obiectivele asumate și asigură în același timp consistența eficiența și continuitatea politicilor și activităților uniunii europene în ceea ce privește comasarea postului de președinte al Comisiei și al Consiliului European. Sunt de aceeași părere cu domnul coraportor că instituirea postului de președinte al Consiliului European a îmbunătățit funcționarea Uniunii Europene și nu trebuie diluată cu alte posturi politice spun aceasta și datorită faptului că această idee nu este încă suficient de argumentată discuțiile pe acest subiect fiind în fază incipientă de reflecție inclusiv din partea competențelor instituțiilor uniunii europene dar și din perspectiva statelor membre. în privirea adoptării deciziilor mai departe dacă ne referim la modul de adoptare a deciziilor în consiliu atunci tratatul de la lisabona stipulează clar domeniile în care consiliul uniunii europene adoptă decizii cu unanimitate și majoritate calificată. în același timp însă a fost introdusă posibilitatea de a schimba modul de adoptare a deciziilor din zona de unanimitate în cea de majoritate calificată prin introducerea clauzei pasarelă. astfel se observă posibilitatea statelor membre după consultarea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale, de a modifica sistemul de vot către unanimitate atunci când se consideră necesar. În acest sens, cred că toate statele membre trebuie să analizeze în continuare oportunitatea de a crește utilizarea votului cu majoritate calificată în diferite domenii. Totodată, consider că este important ca deciziile să fie luate de o manieră consensuală, cu evitarea fragmentărilor între statele membre aici este importantă folosirea cu prudență a scenariilor flexibile în luarea deciziilor sau în cooperarea consolidată. acestea trebuie menținute ca soluții de ultimă instanță. uniunea europeană trebuie să urmărească o abordare cât mai inclusivă și unitară în luarea deciziilor iar flexibilitatea să fie utilizată doar în situații de strictă necesitate referitor la setarea configurațiilor sau altor structuri de lucru ale consiliului sunt de acord cu domnul coraportor în ceea ce privește faptul că alegerea unui format anumit de acțiune a consiliului rezultă din autonomia sa. cu toate acestea cred că flexibilitatea cu privire la setarea configurațiilor sau altor structuri de lucru trebuie să se poată manifesta numai în condiții extraordinare și de la caz la caz cu evitarea suprapunerilor sau a paralelismelor. O altă idee discutată în acest document de lucru este sistemul de trio al președințiilor Consiliului Uniunii Europene și aducerea acestui format în Parlamentul European. La nivelul Consiliului Uniunii Europene, acest sistem asigură o mai bună coerență, predictibilitatea agendei și permite urmărirea mai eficientă a priorităților stabilite. De asemenea, sistemul de trio se pliază pe programările multianuale, un lucru benefic pentru, contribuirea, pentru, pentru modul în care contribuie la consolidarea Uniunii Europene. În acest sens, participarea sistemului de trio la nivelul Parlamentului European este un lucru bun din perspectiva asigurării continuității politicilor publice. De exemplu, România, țară care se pregătește să preia președinția Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019, are deja în vedere acest lucru, tocmai din aceste considerente. Stimați colegi, în altă ordine de idei, o Uniune în serviciul cetățenilor săi, mai simplificată și mai deschisă, mai atentă la respectarea valorilor, principiilor și a egalității între statele membre și cetățeni, poate contribui la redobândirea încrederii acestora în Uniune și la consolidarea sprijinului public pentru proiectul european în acest sens responsabilitatea și transparența sunt esențiale pentru legitimitatea procesului politic legislativ și administrativ al uniunii europene. ulterior tratatului de la lisabona activitățile consiliului au devenit mult mai deschise și vizibile și există o preocupare continuă de îmbunătățirea transparenței și accesibilității publicului larg la reuniuni și la documentele consiliului în plus la inițiativa comisiei și urmare a presiunii exercitate de parlament la acest moment se află în discuție propunerea alăturării consiliului la registrul comun de transparență. acest instrument ar permite cetățenilor uniunii europene să urmărească activitățile și interacțiunile dintre serviciile secretariatului general al consiliului și diferitele grupuri și organizații care reprezintă interese specifice la nivelul instituțiilor europene mai mult decât atât la nivelul consiliului au fost demarate lucrări pentru crearea unui portal registru pentru acte delegate care să prezinte, să prezinte întreg ciclul de viață al actelor delegate. De asemenea, se are în vedere înființarea unei baze de date legislative comună pentru cele trei instituții. Totodată, aceste măsuri vizează întocmai creșterea transparenței inter, interinstituționale având în vedere constrângerile de timp mă voi opri aici asupra acestor considerații de principiu și așa cum vă spuneam și la început împreună cu domnul coraportor ne propunem să revenim cu o versiune completată a documentului în timp util. vă mulțumesc frumos! Yeah, thanks a lot, Ms. Mulțumesc foarte mult, doamna Țapardel. Într-adevăr, ați menționat și ați punctat foarte bine uh, multe lucruri importante și acum trebuie să dau cuvântul raportorilor din umbră pe marginea ambelor documente de lucru. Cine dorește să intervină? Ms. Beres uh, is on the list, but she is not here. Doamna Beres, Beres că nu este aici. Yeah, then we can um, finish here uh, the working documents. I, I can... Atunci putem finaliza acum uh, și uh, pe imaginea documentelor lucru și o să trec în limba germană. Uh, următorii pași sunt completarea documentului uh, de lucru așa cum a anunțat doamna Țapadă. B elaborarea unui rezumat al documentelor de lucru în cel mai scurt timp, toate aceste documente având legătură cu viitorul Uniunii Europene și ce? Transmiterea acestor documente de lucru în rezumat coordonatorilor, alături de concluziile prezentei discuții, pentru că aceștia să decidă ce tipuri de rapoarte vor fi elaborate. Și atunci uh, putem să revenim cu raportorii într-o nouă rundă de dezbateri în plen. Cu aceasta închei prezenta sesiune Banu. Domnule Șeflin, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Uh, o singură idee. Știți că va exista un summit pe 23 februarie care se va ocupa de multe dintre subiectele discutate în aceste rapoarte și mă întrebam dacă există, dacă s-ar putea pregăti un fel de document astfel încât să avem un impact asupra discuțiilor acolo. Deși știu că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar cred că ar fi locul potrivit în care să discutăm aceste idei. Ich bin leider nicht befugt, das din păcate nu am uh, competența, nu sunt în măsură să răspund personal la această întrebare și sugestii din partea noastră. Dar m-aș bucura într-adevăr dacă noi, uh, Parlamentul și Comisia AFCO, am putea avea o discuție pe această temă înainte de acel summit de care aminteați. Ar fi păcat să nu o facem. Poate un mesaj către coordonator ar fi de dorit să avem o poziție uh, conturată din partea coordonatorilor AFCO înainte de acel summit. Mulțumesc pentru mențiune. Okay, then we are uh, uh, having a short break now. Uh. Acum o să luăm o scurtă pauză. Nu, doamna Breso dorește să intervină. Eh, no, anche se mi spiace che... Chiar dacă îmi pare rău că în absența domnului președinte e mai dificil de discutat pentru că propunerile pe marginea acestor documente au venit uh, din partea dânsei și le-am discutat și la reuniunile coordonatorilor. Din câte am înțeles eu, documentele nu urmează să fie votate în plen, ci și de fapt nici în comisie. Sunt documente de aprofundare pe anumite teme asupra cărora s-au pronunțat deja Comisia noastră și Parlamentul uh, în plen și venim cu propuneri de viitor pe aceste teme, propuneri de detaliere. Un secondo e finisco. Doar o secundă și închei. Pe această bază am căzut de acord ca la o viitoare reuniune a coordonatorilor să facem propuneri pentru a utiliza o parte din această muncă în cadrul unor rapoarte care pot fi rapoarte din proprie inițiativă, dar acestea sunt puține, sau ar putea fi rapoarte de implementare pentru acele teme care au fost deja votate. sau pentru rezoluții. Asta vreau să reamintesc, că în momentul de față nu este prevăzut un proces de vot, pentru că altfel ar trebui să demarăm un proces de amendamente și ulterior de vot. Dar nu asta a fost intenția. Intenția a fost de a folosi aceste documente ca bază pentru propuneri de inițiativă a Comisiei care vor urma care încă nu au fost identificate precis. Însă văd că a ajuns deja domnul vicepreședinte Timmermans. Voi tace așadar și vom relua această discuție în viitor. Uh, Bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc că ați invitat și comisia mea și pe mine însă pentru a avea în comun această ședință împreună cu vicepreședinte domnul Timmermans și pentru moment văd că președinta uh, Danuta Hübner nu este aici, nu știu din ce motiv. Dar vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o pentru a discuta acest uh, regulament pentru o mai bună reglementare din partea comisiei uh, mele și pentru a veni cu îmbunătățirile uh, necesive, necesare pentru avizul AMCO din acest an. Iau notă cu mare plăcere faptul, de faptul că multe dintre punctele ridicate de noi la Comisia PETI sunt discutate în propunerea Comisiei. Suntem foarte recunoscători pentru acest lucru. Sunt convinsă că după activitatea desfășurată în Parlamentul European, noul uh, regulament în ceea ce privește inițiativa cetățenească va oferi uh, o abordare mai practică, un cadru juridic mai practic și mai prietenos cu utilizatorul pentru o democrație participativă în Uniunea Europeană. Situația devenind deci mult mai bună decât cea din prezent. Și plecând de la acest lucru, haideți să începem prin a da cuvântul, bineînțeles, domnului Timmermans uh, mai întâi. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici. Este o mare plăcere să vă prezint uh, propunerea noastră pentru o uh, revizuire a regulamentului privind inițiativa cetățenească, în special pentru că am uh, discutat cu mai mulți dintre colegii dumneavoastră chiar intens pe această temă în ultimele luni. La, în articolul 11 al tratatului, cetățenii uh, au dreptul să invite Comisia să vină cu o propunere. O asemenea inițiativă trebuie să fie sprijinită de cel puțin un milion de cetățeni din mai multe state membre, într-un număr semnificativ, și această prevedere este unul din principiile democratice ale Uniunii noastre și cred că a fost unul din rezultatele pozitive ale Convenției care a uh, dus la uh, tratatul interinstituțional. Democrația este dedicată pluralismului, prin asta se distinge de alte uh, sisteme de guvernare și tocmai astfel putem să avem un sistem uh, într-adevăr democratic care se aplică în Uniunea Europeană. Bineînțeles, instituțiile democratice trebuie să interacționeze constant cu cetățenilor și fac acest lucru în mai multe moduri. Uh, dar tratatul nostru subliniază inițiativa cetățenească drept un canal extrem de important în acest sens. Este deci esențial pentru viața democratică a Uniunii ca inițiativa cetățenească să devină un instrument viu și care funcționează bine. Toți cetățenii trebuie să știe că pot folosi acest instrument pentru a-și face auzită vocea. Lansarea unei inițiative ar trebui să fie un lucru ușor, nu un proces complex plin de obstacole birocratice. Regulamentul funcționează de 5 ani și am avut câteva rezultate uh, încurajatoare. Mai bine de 8 milioane de oameni în total au sprijinit cele 47 de inițiative înregistrate de comisie. Patru dintre acestea au depășit pragul de 1 milion de susținători și au intrat în politica europeană. Noi uh, luăm în calcul ideile trimise de cetățeni și uh, planuim să facem o revizuire a directivei privind apa potabilă ca urmare directă a unei inițiative cetățenești. Înainte de termenul limită din 8 ianuarie, vom oferi și uh, un răspuns la inițiativa opririi glifosaților uh, care se referă nu doar la glifosat, ci la politica generală privind uh, pesticidele. Totuși, um, inițiativa cetățenească poate să aibă un potențial mult mai mare, care până acum nu a fost folosit. Uh, nu știu suficienți oameni de existența sa, nu știu suficienți oameni că pot să semneze pentru ceva. Și chiar și organizatorii interesați sunt dezarmați de complexitate și o problemă cheie este că atât organizatorii cât și susținătorii se confruntă cu prea multe obstacole și dificultăți practice, așa cum uh, a arătat și Parlamentul European. Din noiembrie 2014, Comisia a luat măsuri uh, clare și concrete în cadrul juridic existent pentru a îmbunătăți regulamentul. Acum abordăm diferit înregistrarea inițiativelor înainte de strângerea de semnături. Uh, decizia se ia la nivelul colegiului, nu la alt nivel și acum permitem și înregistrarea parțială a inițiativelor, ceea ce este o mare modificare pentru că se poate face o distinție între ce parte a inițiativei este admisibilă și ce parte nu este. Dar trebuie să scăpăm de obstacole și pentru asta trebuie să revizuim uh, uh regulamentul. În 2015 s-a declanșat un proces de revizuire complex, am ascultat părerile tuturor, inclusiv ale Parlamentului European și al altor instituții uh, din societatea civilă, a organizatorilor inițiativelor precedente și, după cum știți, am avut mai bine de 500.000 de mii de respondenți la consultarea noastră publică. Parlamentul a avut o contribuție extrem de importantă, atât în rezoluția din 2015, cât și în celelalte activități uh, prin rezoluții din uh, proprie inițiativă. Vreau să mulțumesc domnului Șöflin și domnului Valesa și domnului Giambaschi pentru munca lor excelentă. După cum vedeți, dacă ne uităm, dacă vă uitați la propunerea noastră, ne-am bazat mult pe munca Parlamentului. Pentru noi, la nivelul Comisiei, este clar că schimbarea trebuie să facă rapid. Procesul de revizuire din ultimii ani ne-a, dus la concluzii clare. Am identificat care sunt problemele și care ar putea fi soluțiile și tocmai de aceea am venit cu această propunere pe 13 septembrie. Noile reguli pe care le-am uh, propus vor ușura uh, înființarea de inițiative. Cei care doresc să se organizeze o inițiativă vor beneficia de mai mult sprijin și vor avea și un sistem central pentru strângerea de semnături, care este operat uh, pe deplin de către Comisie. Uh, Uh, vor fi simplificate formularele și oamenii vor putea uh, semna prin semnătură electronică. Am închis și chichițele, uh, sau ne-am gândit și la închiderea chichițelor care până acum își făceau loc. Există în continuare cetățeni europeni care nu pot susține o inițiativă cetățenească și cu această noua regulă spunem că orice cetățean, indiferent unde locuiește, își va putea exercita acest drept prin scăderea vârstei minime la 16 ani, uh, facem apel și la tineretul european. Îi rugăm să ne ofere idei, să ne spună ce interesează. Această schimbare va permite uh, unui număr de 10 milioane de cetățeni în plus să uh, participe. Poate că ei nu au drept de vot în multe state membre, dar vocea lor trebuie să fie auzită pentru că pot avea o contribuție uriașă la proiectul european. Uh, și poate nu este o genera- generație care este inspirată ideologic, dar este o, inspirație, o generație idealistă și cred că ar trebui să fie implicată. Și nu în cele din urmă vrem să îmbunătățim uh, procesul de urmărire a inițiativei. Comisia are dreptul de inițiativă și poate să decidă uh, Uh, cum va reacționa mai departe. Dar înainte de asta trebuie să existe o dezbatere clară și care să aibă sens între toate instituțiile, pentru că toate au un rol de jucat aici. Și, uh, bineînțeles, audierea în Parlamentul European rămâne un pas crucial. Eu cred în democrația participativă. Nu vorbim despre o democrație prin reprezentanți, nu o înlocuiește pe aceasta, ci din potrivă o completează este permisă și participarea directă a cetățenilor la nivel european și se trece de dincolo de granițele uh, naționale, nu doar la nivel instituțional. Și astfel uh, ajung pe ordinea de zi a UE idei la care cetățenii țin. Plecând de la acești cinci ani de experiență, ține de noi toți ca acest instrument participativ să funcționeze mai bine o inițiativă cetățenească care își îndeplinește potențialul pe deplin ar fi un pas crucial. Haideți să ne asigurăm că obținem acest rezultat înainte de următoarele alegeri europene, astfel încât să avem rezultate atunci când ne întâlnim din nou cu alegătorii. Mulțumesc foarte mult. Cred că este momentul să-l ascultăm pe raportorul AFCO, domnul Șöflin. Și după aceea și o să-i dau cuvântul 3 minute. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumim pentru faptul că v-ați asumat conducerea acestei ședințe de după amiază în comisia noastră. Mulțumesc și domnului vicepreședinte a comisiei Timmermans. Nu pot fi de acord cu uh, una din observațiile dumneavoastră. Spuneați, uh, spuneați că pluralismul este spiritul democrației. Eu cred că consimțământul uh, uh, care stă la baza deciziilor luate reprezintă până la urmă spiritul și esența democrației. Sigur că uh, nu trebuie să spunem foarte clar că avem aici a face cu un instrument de democrație participativă, dar nu cu, o democrație, nu cu un instrument de democrație directă. Din câte știu, uh, doar Letonia și Finlanda au introdus uh, un instrument paralel cu cel pe care îl discutăm acum. Dificultatea pe care ați menționat-o chiar și asta, articolul 11, este că acel termen invite, invită, nu este altceva decât o invitație și comisia trebuie să, ă, să reconsideră foarte serios ă, dreptul de inițiativă ă, legislativă care, până la urmă, este, stă la baza procesului de legiferare în Uniunea Europeană. Eu cred că ar trebui să fie regândite aceste uh, prezumții exprimate în uh, diferite legi și tratate. M-a interesat uh, foarte mult uh, mențiunea dumneavoastră a, a, a, cu referire la patru uh, inițiative uh, de pildă, ați vorbit de, de inițiativa cetățească legată de glifosat, de, de apa potabilă, dar n-ați menționat expresii verbis celelalte două. Dacă puteți să reveniți cu exemplificări. Apoi, um, cred că consultarea publică, care a început în 15 august, a fost una Ehm, destul de sumară cu privire la acest ICI-ECI. Poate că eh, regulamentul, eh, într-adevăr, a sosit, eh, a ajuns în stadiul în care trebuie reformat, dar care este inputul pe care l-ați primit? Vreau să vă trag atenția asupra faptului că marea parte a societății a societății uh, europene, totuși uh, nu, nu, mai, nu mai face parte din generația 65, cum sunt eu. Și uh, tinerețea e ceva foarte bun și frumos. Um, noi cei care suntem deja trecuți de 65 și Uh, care am contribuit la, la ceea ce este Uniunea Europeană acum, ar trebui să fim totuși uh, și noi reprezentanți. Cine, în ultima instanță, cine, cine va garanta că uh, noile competențe ale, ale gardianului tratatelor nu vor fi abuzate? Adică, cine va veghea asupra gardianului tratatelor, cu alte cuvinte? Dacă puteți să ne spuneți și câteva lucruri despre această autoresponsabilizare a Comisiei. Îmi cer scuze că am depășit puțin timpul de vorbire alocat. Thank you very much. Now... Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Valesa din partea Comisiei pentru Petiții. Dumneavoastră sunteți raportorul pentru aviz. Vă rog, aveți cuvântul două minute. Mulțumesc. La articolul 14, Comisia propune ca audierile din Parlamentul European să fie mai echilibrate prin implicarea mai multor actori uh, pentru a balansa interesele private și publice. Noi suntem uh, de acord în uh, Comisia PETI, dar vrem o abordare bazată pe principii, așa cum o recomandă și Ombudsmanul um, European. Cum putem face acest lucru în practică, mai ales în cazul unor inițiative mai controversate? La articolul 15, Comisia propunerea extinderea termenului pentru a da un răspuns la astfel de inițiative cetățenești de la 3 la 5 luni, dat fiind numărul de inițiative de succes până acum, uh, foarte puține au dus la acțiuni pozitive din partea Comisiei ce abordare veți avea în evaluarea viitoarelor inițiative cetățene și la articolul 16, în ceea ce privește propunerea Comisiei cu privire la sporirea transparenței pentru susținerea publică față de inițiative cetățenești. Aici salutăm această prevedere, dar încă o dată, cum s-ar face implementarea în practică? Mulțumesc foarte mult! L-am invitat și pe raportorul pentru aviz a Comisiei pentru Cultură pentru a participa uh, și mă întreb dacă domnul Zambaschi este în sală. Cred că nu. Atunci am să deschid dezbaterea pentru raportorii din umbră, începând cu AFCO. Doamna Kaufman, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Timmermans. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și Comisiei pentru această propunere. Cred că chiar a sosit momentul să începem reformarea inițiativei europene pentru cetățeni, astfel încât mai mulți cetățeni europeni să poată participa la construcția noastră europeană. Făcând uh, parte din convenția care a participat la crearea acestui instrument, pot spune că uh, Mă bucur acum că veniți uh, cu o propunere unitară în ceea ce privește vârsta de 16 ani. Am luptat mult pentru acest lucru și Iată, e vorba de 10 milioane de tineri care au acum șansa activă să participe la modelarea Europei. Cred că este un punct care ar trebui să fie avut în vedere la toate dezbaterile care urmează acum despre viitorul Europei. Chestiunea înregistrării parțiale, a asistenței pentru traduceri, termenul pentru colectarea de semnături, dar și participarea la o inițiativă cetățenească în țara de origine. Iată, deci, toate puncte care beneficiază de susținerea mea. Eu cred că proiectul de text merge în direcția cea bună. M-aș referi la trei puncte pe scurt care mă mai îngrijorează încă puțin ce am putea face cu toții pentru a spori gradul de notorietate a inițiativelor cetățenești în rândul cetățenilor, pentru că mulți uh, cetățeni probabil nici măcar nu știu ce drept au. În al doilea rând, poate că ar trebui să ne gândim împreună cum anume am putea susține financiar astfel de inițiative, de pildă prin programe europene, precum Europa pentru cetățeni, sau programul Drepturi, Egalitate de Șanse și Cetățenia Uniunii. Și în al treilea rând, poate ne puteți explica încă o dată, pentru că nu sunt sigură dacă am înțeles corect în ceea ce privește procedura unitară pentru acest uh, sprijin. Mie mi s-a părut uh, destul de complicat, dar poate că trebuie să mai citesc încă o dată cu atenție textul. Mulțumesc! Mulțumesc, Charles Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu aș dori să salut uh, progresele pe care le-a prezentat uh, domnul Timmermans în ceea ce privește inițiativa cetățenească, în special îmbunătățirea colectării de semnături online, uh, registrarea parțială, flexibilitate, data, iată, de la care scurg cele 12 luni ca termen de colectare și de asemenea și traducerea unei inițiative în toate limbile Uniunii Europene. Sunt toate măsuri care fac ca sistemul să fie mai bun și poate chiar mai uh, bine cunoscut în rândul cetățenilor. Dar am câteva întrebări și aș avea și o propunere. În ceea ce privește colectarea datelor cu caracter uh, personal, din câte am înțeles, există două sisteme paralele. Primul sistem uh, presupune numirea numelui, prenumelui, locul nașterii și um, data nașterii și alta eh, variantă ar fi cu nume, prenume și ultimele cifre din eh, buletin. Întrebarea mea este acum dacă cineva are dublă cetățenie, cum poți evita ca cineva să semneze de două ori? Probabil că nu va fi decisiv în luptă, dar eh, totuși, dată, dacă tot vorbim despre dificultăți, vroiam să formulez și această întrebare și apoi încă o propunere pe care o transmisesem deja în cadrul dezbaterilor cu privire la raportul Șepflin. Este vorba despre înregistrarea parțială, care iată devine posibilă prin propunerea dumneavoastră. Se pune acum uh, întrebarea dacă uh, ce se întâmplă cu acea parte care nu este acceptată de comisie? Poate că ar trebui transmisă mai departe către autorități competente, fie la nivel european, fie la nivel național sau regional. Cred că acest lucru ar corespunde unei practici de bună administrație care există doar în țările noastre. Și apoi, în cadrul raportului Shep Flynn, mai înaintasem și alt amendament și anume ca cetățenii să poată veni cu propuneri legate de legislația primară, propuneri de modificare, pentru că Comisia ea are și uh, dreptul de a propune modificări ale tratatelor și cred că și inițiative cetățenești ar putea avea un astfel de obiect. Uh, raportor din partea verzilor este domnul uh, Bras. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Timmermans. Inițiativele cetățenești reprezintă instrumentul cel mai important pentru participa- democrația participativă în Uniunea Europeană. Propunerea Comisiei, chiar dacă include câteva cereri din partea actorilor implicați, în opinia noastră uh, are deficiențe în trei aspecte cheie. 1. Sfera de aplicare a inițiativelor cetățenești, pentru că uh, aveți o formulare că ar putea fi acceptată doar dacă inițiativa este legitimă. Această formulare cauzează multe probleme. Comisia a trebuit să-și întoarcă decizia de neregistrare a unei inițiative uh, de mai multe ori. În al doilea rând, Vreau numai să zic că formularea este ambiguă și slabă. În al doilea rând, verificarea juridică pentru înregistrarea unei inițiative cetățenești. Ei bine, aici Comisia este și parte și judecător. Trebuie creat un organism independent pentru efectuarea verificării juridice în scopul înregistrării. În al treilea rând, acțiunile de follow-up. Punct important e nevoie de măsuri ulterioare așa cum trebuie. Nu doar de transmiterea unei invitații, așa cum spunea domnul Șeflin, uh, pentru că altfel instrumentul este inutil și duce la frustrări și nu ar fi deloc util acest excelent instrument. Așteptăm o justificare mai detaliată pentru a afla de ce Comisia a luat decizia de a nu a lua niciun fel de măsură atunci când ia această decizie. Mulțumesc foarte mult. Cred că dacă nu aveți nimic împotrivă, domnule Timmermans, uh, continuăm și cu raportorii din umbră din partea Comisiei pentru Petiții, astfel încât să putem aborda chestiuni care țin de interesele ambelor. Iată acum doamna Miții. Mulțumesc. Doamnă președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, salutăm această reformare a inițiativelor cetățenești pentru că actualul format, uh, din păcate, nu uh, și-a îndeplinit promisiunile inițiale față de cetățeni. După prima lectură a propunerii Comisiei, aș spune că m-aș concentra pe următoarele puncte, succint. Numărul cerut de semnături, 800 de mii și în loc de un milion. A, nu. Ce se întâmplă dacă sunt 800 de mii în loc de un milion? Rectific. Ce se întâmplă atunci? Apoi, ce se întâmplă dacă un cetățean trăiește un stat membru altul decât cel al naționalității sale? salut uh, noul articol cu privire la informare și asistență oferită de Comisie pentru organizatorii unei inițiative cetățenești, dar cred că ar fi bine să fie mai explicit în ceea ce privește informațiile și asistența pentru organizatori. În ceea ce privește grupul de organizatori, cred că în anumite cazuri uh, și entități juridice ar dori să participe. Iar în ceea ce privește alineatul 5 și 6, cu privire la răspundere și penalități, aș vrea să știu ce impact ar avea acest lucru asupra inițiativelor cetățenești. Apoi se mai spune despre flexibilitatea de a decide momentul din care se vor strânge semnături. Vreau să știu care este impactul, dat fiind faptul că comisia până la urmă decide dacă e vorba de o registrare parțială sau nu. Uh, mă bucură propunerea pentru noul centru online pentru colectarea semnăturilor. Vrem să vedem cum va funcționa acest lucru, cât de simplificat și armonizat va fi. Vrem să înțelegem mai multe în această privință. Cred că preocuparea până la urmă e aceea de a vedea cât de eficientă va fi participarea cetățenilor. Cum va finaliza până la urmă comisia ceea ce demarează cetățenii, care va fi un proces uh, foarte laborios până la urmă. Mulțumesc! Mulțumesc, aș dori să vă împărtășesc informația pe care tocmai am primit-o din partea de Anutei Hübner. A fost chemată la o uh, întâlnire foarte urgentă cu alți lideri de grup uh, cu privire la o chestiune politică foarte urgentă. Acum vă puteți petrece după amiaza încercând să vă dați seama despre ce este vorba, însă își prezintă scuzele pentru faptul că nu poate fi prezentă, domnule Timmermans, dar și membrilor celor două comisii și mai transmite pe telefon și emocticoane cu floricele. Acum uh, mergem mai departe la domnul Maria. Zvor. Mulțumesc, doamnă președinte. Dreptul de a înregistra o inițiativă cetățenească este unul de mare importanță, pentru că este până la urmă decisiv pentru participarea cetățenilor la Uniune. Trebuie să se stabilească condiții prealabile care să facă posibilă participarea cetățenilor și să facă posibilă și colectarea de semnături și, și respectarea celorlalte condiții prealabile. Deci trebuie cadrul să fie în așa fel conceput încât cât mai mulți cetățeni să poată participa. Obiectivul primar ar fi atunci acela al simplificării. Cred că aici propunerea comisiei vine cu amendamentele juste, pentru că am văzut că au fost problemele în trecut și am primit și propuneri de modificare. Totul arată că avem nevoie de un instrument mai simplu pentru ca cetățenii să poată folosi într-adevăr acest instrument. Mai avem și altă întrebare. Procedura prevede ca comisia să fie aceea care să verifice îndeplinirea condițiilor prealabile. De fapt, comisia n-ar putea să facă acest lucru, ar trebui ca alt organism să facă acest lucru pentru a vedea care sunt premizele legale și dacă pe această bază inițiativa poate fi acceptată sau nu. Nici Parlamentul European nu poate face acest lucru pentru că și Parlamentul European are o procedură uh, Uh, proprie și iată, ar fi o competență pentru ombudsmanul european, de pildă, care să decidă dacă sunt întrunite condițiile și ulterior să transmită Comisiei o propunere care trebuie să se întâlnească cu respectivii reprezentanți ai cetățenilor pentru a discuta cum anume poate fi Uh, formulată și exercitată această inițiativă. Deci Comisia nu poate, pe de o parte, să stabilească condițiile prealabile și apoi să verifice respectarea acestora. Eu cred că s-ar crea un conflict de interese și, în opinia mea, ar putea fi evitat acest conflict de interese astfel încât, uh, prin transmiterea unor prerogative, către Ombudsmanul European. Mulțumesc, doamna Besera are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Timmermans, pentru venirea dumneavoastră pentru a discuta despre inițiativa cetățenească. Anterior am fost, de înaintea domnului Șeflin, am fost și eu raportoare pe această temă și aș fi dorit să știu De fapt, vreau să spun că în democrație Pluralismul este important, la fel și reprezentativitatea, dar și participarea. Și acesta este instrumentul prin care cetățenii ar putea participa la procesul legislativ. Inițiativa Europeană pentru Cetățeni ar însemna că acest monopol să nu mai fie doar în mâinile Comisiei și este important să păstrăm acest instrument, chiar să îl dezvoltăm uh, mai departe. Cred că în întregul proces am uh, văzut care sunt principalele probleme cu tergiversările și întârzierile, faptul că o mare parte din inițiative sunt respinse, care sigur până la urmă nu au uh, succes, dar mai este vorba și de altceva. Se leagă aici și de raportul cu privire la cetățenia Uniunii, care de curând a fost adoptat în Comisia pentru Petiții. Uh, Comisia în acest sens are competențe și aici trebuie să ținem cont de mai multe elemente. Și acest raport conține multe elemente care figuraseră deja în uh, propuneri anterioare. Mulți funcționari sau angajați din Parlamentul European sau în statele membre pot funcționa ca un fel de birou unic. Am putea merge pe această cale pentru simplificarea procedurii, pentru a valorifica mai bine potențialul inițiativelor cetățenești. Important mai e și să avem un organism independent în situația apariției unor conflicte interese, atunci când este nevoie de un fel de arbitraj. Constat acum că a mai venit încă un alt membru din comisia mea, doamna Evi, dacă doriți, vă rog. Mulțumesc. Domnule vicepreședinte al Comisiei domnule Timmermans. Vă întreb, spuneați că vreți să dați curs inițiativelor cetățenilor europeni pentru oprirea utilizării glifosatului și pentru dreptul la apă. Și mă întreb cum se potrivește acest lucru cu decizia luată luni pentru renoirea autorizației pentru această substanță. Deci, iată o anumită incoerență în cuvintele dumneavoastră față de ceea ce se întâmplă în realitate o renoire pentru o substanță potențial cancero- cancerigenă și toxică pentru ecosistem. Revenit la inițiativa cetățenească, revizuirea uh, acestui instrument este foarte importantă, care, din păcate, instrument a dezamăgit mulți cetățeni care până acum au crezut în acest instrument și care au rămas uh, dezamăgiți uh, datorită inactivității Comisiei Europene față de problemele care au fost expuse de cetățeni. Vă cer clarificări legate de admisibilitatea inițiativelor cetățenilor europeni care, pregă, care se referă la actele pregătitoare, de pildă Stop TTIP, o inițiativă care n-a fost considerată admisibilă pentru că se referea la acte prealabile, premergătoare. Cum v-ați gândit să clarificați mai bine acest aspect? Apoi, considerați că pentru consolidarea principiului democratic al participării cetățenilor la procesul democratic ar fi posibil uh, o inițiativă cetățenească care să solicite modificarea tratatelor, astfel încât cetățenii să chiar participe la procesul decizional din Europa. Și o ultimă întrebare în ceea ce privește motivarea refuzului înregistrării unei inițiative cetățenești, pentru că sentințe sentința Curții de Justiție cu privire la minoritatea SafePack a arătat că nu s-a ținut cont uh, suficient de aspecte cruciale pentru refuzarea unei înregistrări. Pentru că aceste criterii astăzi încă sunt uh, puțin clare. Mulțumesc foarte mult! Dumneavoastră a fost ultima vorbitoare din partea raportorilor din umbră, dar mai sunt doar alți patru deputați care doresc să intervină, chiar dacă nu sunt raportori din umbră, dar cred că ar fi cel mai bun mod de operare din a le acorda cuvântul. După care veți primi cuvântul Uh, pentru formularea răspunsurilor. Domnule Duron. Prezident. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte, foarte rapid, pentru că, evident, trebuie să lăsăm și timp de răspunsuri, mai mult decât pentru întrebări. Mulțumesc, domnule Timmermans, pentru această propunere, mai ales, uh, în primul rând, pentru că v-ați angajat să o prezentați și respectarea promisiunilor este întotdeauna importantă. Vă mulțumesc, deci, că ați făcut progrese. În ceea ce privește esențialul, ați îmbunătățit uh, textul deci pe punctul ăsta n-am nicio problemă, dar am o întrebare care mă sâcâie. Chiar credeți că doar îmbunătățirile de funcționare în ceea ce privește vârsta și așa mai departe vor ajuta cetățenii europeni pentru a se simți din nou implicați în această inițiativă cetățenească? Pentru că tot vorbim de platforme și așa mai departe. E foarte bine că există, dar uh, nu avem totuși o problemă politică. Problema politică majoră nu este tocmai uh, mai întâi de a extinde capacitatea de a acționa, nu doar în ceea ce privește crearea de acte legislative, dar și abrogarea sau modificarea acestora. Deci asta ar fi o posibilitate și, în al doilea rând, o altă posibilitate poate e posibil ca Comisia să nu uh, poată explica suficient uh, sau să nu ajute cetățeanul să înțeleagă foarte bine acest lucru și astfel încât uh, să se poată organiza o dezbatere, o rezoluție în ceea ce privește inițiativele cetățenești care au adunat uh, numărul de semnături uh, necesare în scopul de a o transforma într-o inițiativă legislativă. Deci n-am putea totuși să îmbunătățim spațiul politic al inițiativei cetățenești și nu doar chestiile, chestiunile practice, care sunt totuși importante. Vă mulțumesc, Michael Downey. Mă bucur să te văd și la această comisie. Ai cuvântul. Am început de câteva luni. O să trec la limba mea maternă, la poloneză. Eh, eh, Doamnă președinte, Stimată domnule vicepreședinte Timmermans, eu sunt un mare fan al inițiativei uh, cetățenești și salut aceste modificări. Am trei întrebări, dacă îmi dați voie. În primul rând, orice cetățean implicat într-o asemenea inițiativă ar trebui să fie încrezător că interoperabilitatea, semnătura electronică și așa mai departe, toate aceste lucruri sunt posibile în contextul protecției datelor și a, a regulilor privind protecția datelor, pentru că oamenii trebuie să aibă încredere în, acest, uh, uh, în această protecție a datelor. Acest lucru ar trebui să fie clar de la bun început. Apoi, aceasta ar fi una din multele inițiative care ar ajunge la urechi surde dacă nu uh, este promovată așa cum trebuie de uh, Comisia Europeană, de Parlamentul European și de societatea civilă europeană. Deci trebuie să îi facem reclamă cumva. Apoi vorbim despre o inițiativă care uh, funcționează la nivel transfrontalier. N-ar trebui să revenim la dezbaterea legată de asociațiile și fundațiile transfrontaliere, ne-ar trebui să încercăm să găsim mai multă cooperare între ele și să încurajăm aceste inițiative cetățenești, pentru că am mai avut această dezbatere și în 2002 și în 2014, o dezbatere care nu a ajuns la nicio concluzie și poate ar trebui să o și uh, repetăm. Mulțumesc foarte mult, doamna James. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Timmermans, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Poate vă surprinde să aflați că eu susțin orice aduce democrație semnificativă în uh, instituțiile europene și până va apărea Brexitul, ceea ce ați spus dumneavoastră are un ton pozitiv. Uh, dar înțeleg că 60 de asemenea inițiative au fost lansate ca instrument în trecut. Unii dintre colegi au spus că privind uh, la viitor, la tineri, schimbările subliniate îi vor ajuta pe ei, dar uh, ar trebui să vă gândiți și la aceste 60, în special 54 care n-au avut succes. Să vedem dacă există lecții care ar putea, învățăminte care ar putea fi uh, uh, trase de aici. Cred că asta ar fi extrem de util pentru ca persoanele, cetățenii să poată spune cât se poate de clar uh, că vocea mea a fost auzită, subiectul a fost discutat și acesta a fost rezultatul. Apoi, înțeleg că uh, aceste inițiative au în continuare un rol consultativ. Există vreo modalitate de a le face să fie mai mult de atât? Uh, astfel încât oamenii să aibă mai multă încredere în ceea ce se întâmplă și apoi o ultimă observație. Poate e un element care a fost respins la lansare, dar uh, n-ar trebui să spunem că ar trebui să fie o inițiativă cetățenească a Uniunii Europene, pentru că întotdeauna ne referim la Uniunea Europeană, întotdeauna ne referim la mai multă Europa și dacă ăsta e mesajul pe care vrem să-l transmitem, atunci Poate ar trebui să subliniem acest lucru chiar și în nume. Mulțumesc. Mulțumesc, Peter Iar. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc și domnule comisar. Vreau să vă relatez o problemă pe care am constatat-o pe pielea mea la sfârșitul unei inițiative cetățenești europene care a trecut de audieri, de toate fazele, etapele formale. Ehm, după această audiere, ehm, cetățenii au părăsit din nou Bruxelles ehm, dezamăgiți. Da? Pentru că există un entuziasm al cetățenilor care subscriu la o inițiativă, adună semnături, apoi uh, ajung la o adiere la Bruxelles și constată în, uh, constată până la urmă că, de fapt, uh, motivul inițiativei lor nu este compatibil cu o, cu o, cu o lege sau cu o dispoziție și așa mai departe. Da? Și asta, asta nu consolidează încrederea cetățenilor. Cum putem așadar să responsabilizăm Comisia uh, în sensul de a uh, asigura, de a garanta uh, traducerea inițiativelor cetățenești în acțiuni politice concrete nu, eh, ca să nu trezim impresia că orice am face, inclusiv prin astfel de inițiative cetățenești, eh, nu ajungem nicăieri pentru că oricum nu se materializează ceea ce solicităm. Poate ne dați o, o, ne dați o idee cum, cum am putea să ameliorăm legislația existentă în acest sens. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au contribuit cu întrebări foarte importante care au fost adresate domnului uh, prim vicepreședinte, căruia îi dau cuvântul pentru a încerca să răspundă la o parte din întrebări. Sper că mm, răspunsurile celelalte vor ajunge la comisiile competente pe fond. Mulțumesc foarte mult, o să fac tot posibilul să răspund uh, la cât de multe întrebări pot. Uh, s-ar putea să ratez una, două, dar uh, colegii mei au luat uh, notițe și o să trimit un răspuns în scris, pentru că unele întrebări sunt destul de complicate și nu e vorba de lipsă de respect dacă nu răspund, ci de lipsă de informație, dar o să mă asigur că vom răspunde la toate. I will not enter into a debate with... Nu o să intru într-o dezbatere cu domnul Șeplin, cu tot respectul, în ceea ce privește natura democrației și dacă trebuie să avem consimțământ sau altceva. Diversitatea are un rol sau pluralismul, cum vrei să spuneți, dar cred că în uh, democrația noastră europeană tăria majorității și a luării deciziilor de către majoritate depinde de modul în care tratează minoritatea, pentru că majoritatea de astăzi e minoritatea de mâine și viceversa. Uh, dacă ne uităm la Europa ca un continent, cu toții suntem minorități, dacă ne uităm la scară continentală. Nu peste tot, nu din toate punctele de vedere, dar nu există o majoritate dominantă la scară europeană. Deci cu toții trebuie să ținem cont de pozițiile celuilalt. Așa funcționează Europa. Așa a funcționat Europa în mod într-un mod uh, care s-a bucurat de succes. Și eu cred că cu cât ai dai dovadă de mai mult respect pentru minorități, cu atât ai parte de mai mult respect ca majoritate în ceea ce privește capacitatea de manevră politică și capacitatea de a face ceea ce vrei și ceea ce le-ai promis uh, alegătorilor. Dar oricum, domnul Șeflin are perfectă dreptate. Nu este un instrument de democrație directă, ci este o consultare care poate să ducă la colegiuitori la adoptarea de, către legisla... Uh, adoptarea de legislație nouă de către colegiuitori la nivelul Uniunii Europene. Uh, trebuie să spun că mulți dintre dumneavoastră consideră că aceștia sunt pași încurajatori, dar ar vrea să meargă dincolo de ei. Da, e imposibil să mergi dincolo de tratat. Și dintr-o anumită perspectivă ar ar putea părea regretabil, dar nu putem acorda dreptul de inițiativă cetățenilor printr-o inițiativă cetățenească, pentru că acest lucru nu este nici în tratat și nici în mâinile Parlamentului. Și comisia, care este gardianul tratatelor, uh, este gardianul și propriilor competențe care sunt acordate de către tratat comisiei, inclusiv dreptul de inițiativă. Acestea fiind spuse, cred că dacă ai instrumentul inițiativei cetățenești europene, ai măcar obligația politică să, să motivezi reacția pe care o oferi tu ca comisie la această inițiativă. În ceea ce privește pragul mm, de înregistrare. Asta nu e o obligație să propui legislație, dar ai o obligație să formulezi cu mare atenție o reacție. Chiar dacă nu ești forțat să emiți legislație. Nu cred că asta solicită domnul Schöflin, dar asta este comisia pregătită să uh, facă. Domnul Schöflin o întoarce un pic și spune că trebuie să-i, uh, să motivezi și când nu uh, vii cu legislație. Deci reacția ar trebui să fie legislație, cu excepția cazului în care mm, dai explicații de ce nu. Și cred că asta un pic uh, întoarce lucrurile pe, da, pe dos și ar fi un pas prea departe pentru comisie. Uh, dar că motivația ar trebui să fie foarte puternică, da, aici sunt de acord. Nu sunt de acord cu mai mulți deputați care au spus că înregistrarea nu ar trebui să fie în mâinile comisiei. Și asta se bazează pe obligația noastră juridică. Da, comisia face treabă proastă și comisia chiar a făcut de câteva treabă proastă, va fi corectată de către curte. Și așa s-a și întâmplat. În cele două cazuri în care am fost corectați de către curte, evident, imediat am respectat deciziile curții. Și ar fi bine dacă toată lumea în Europa ar respecta deciziile curții. În acest sens, este clar că suntem corectați dacă greșim. Și această comisie, și vreau să subliniez acest lucru, această comisie a înregistrat toate inițiativele cu o singură excepție, care a fost Stop Brexit, pentru că aici oricum nu puteam să facem nimic. Deci am înregistrat toate inițiativele, uneori chiar parțial, ceea ce este o inovație introdusă de această comisie, bazată parțial și pe deciziile curții. Domnul Chioren s-a întrebat ce faci cu partea pe care nu o înregistrezi. Cred că la asta va trebui să răspund altă dată, pentru că el vrea să implice și alte autorități. Este posibil, dar nu știu dacă acest lucru se poate face sau trebuie făcut de către Comisie sau de către celelalte instituții la propria lor inițiativă. Deci trebuie să verific și să revin cu un răspuns. Domnul Șeflin a întrebat și care sunt cele patru. Am vorbit de dreptul la apă, glifosați, uh, stop vivisecția și am avut unul dintre noi, One of Us. Acestea au fost cele patru uh, inițiative la care m-am referit. În ceea ce privește consultările publice, am avut 5.000 de reacții și 98% dintre ele au fost direct din partea cetățenilor. Și acest lucru a avut un impact foarte puternic asupra propunerilor noastre, mai ales uh, având în vedere cât de complicat era să registrezi și să fii ținut la curent cu ce se întâmplă. Tocmai de aceea ne-am gândit că ar trebui să oferim mai multe servicii în acest domeniu și tocmai de aceea am propus uh, modificările. Am propus de asemenea și un follow-up de 5 luni în loc de 3 luni, astfel încât să fie mai mult timp pentru dezbateri, pentru că asta a fost una din criticile pe care le-am primit. Și asta ne-ar oferi și ocazia să avem o reacție mai plină de sens, pentru că uneori e nevoie de mai mult timp pentru a reuni lucrurile. De asemenea, plănuim să comunicăm mai mult în ceea ce privește acest instrument și să înființăm o platformă online. Haideți să nu creăm impresia că inițiativele cetățenești sunt panaceul pentru toate problemele democratice ale UE. Nu este, dar este o cărămidă într-un mare zid pentru ca, pe care trebuie să-l construim pentru a susține democrația europeană. Deci haideți să nu exagerăm cu importanța acestui instrument. Și spun asta ca o persoană care a avut inițiativa la convenție să uh, existe acest instrument pentru că asta înseamnă că Comisia trebuie să reacționeze, dar nu este obligată să creeze legislație și trebuie să repet acest lucru. Dacă strângem datele pe baza naționalității, cred că minimizăm uh, uh, riscul uh, semnării de mai multe ori și tot ar fi o, o măsură proporțională. Nu este un instrument obligatoriu și nu putem exclude că uneori uh, Um, o persoană s-ar putea înregistra în două țări, deci nu putem exclude acest lucru. Dar dacă sunt două formulare separate, lucrurile devin un pic mai complicate. Pentru, și două formulare, oricum e mai bine decât să ai uh, mai multe formulare pentru fiecare stat membru, cum era înainte. Deci, cred că și aici mai multă claritate. Cum îi susținem pe organizatori? Avem un helpdesk pe care îl vom pune la dispoziție, care va fi util, o platformă interactivă care va fi creată și uh, puncte unice de contact în statele membre. Toate aceste lucruri au fost uh, propuse și de ONG-urile implicate în inițiativele cetățenești de mai de mult, atunci când uh, au încercat să vină cu uh, propuneri de îmbunătățire. So again, as I said, when the court, you know, when you get a slap on the wrist. Așa cum am spus, atunci când curtea îți dă peste mână, accepti și ai o reacție. Am făcut asta la Stop the Tip, la uh, inițiativa privind minoritățile și acum ne motivăm mai mult uh, deciziile. Dacă Parlamentul European, cred că domnul Johan a spus acest lucru, dacă Parlamentul vrea să aibă o rezoluție, de ce nu? Este la latitudinea dumneavoastră, nu a noastră. Dacă vreți să aveți o rezoluție sau o dezbatere, eu voi fi prezent sau oricine este responsabil din comisie, dar asta ține în întregime de dumneavoastră. Acum, în ceea ce privește sprijinul financiar acordat organizatorilor. Cred că este dificil pentru că vrem uh, ca principiul independenței pentru asemenea inițiative să fie păstrat și dacă apare sprijin financiar s-ar putea, ar putea apărea și semne de întrebare. De asemenea, s-ar uh, pune o povară suplimentară asupra organizatorilor pentru a raporta modul în care s-au cheltuit banii, pentru că știți cât de strict suntem cu fondurile europene și ar trebui să simplificăm lucrurile, nu să le transformăm în unele și mai complexe. Dar, acestea fiind spuse, deși nu oferim uh, uh, sprijin financiar, oferim sprijin în natură, uh, consiliere, traduceri, uh, colectare online de semnături și așa mai departe. Deci toate astea vor ajuta foarte mult organizatorii. Transparența. Ați solicitat să avem transparență. Vrem ca organizatorii să ofere informații actualizate în ceea ce privește sursele de finanțare care depășesc 500 de euro pe an și pe sponsor. Toate informațiile oferite de organizatori este, sunt puse la dispoziție pe site-ul uh, inițiativei și cred că ar trebui să luăm mai, mulți, mai multe măsuri pentru a crește transparența și pentru a, ev a evita abuzurile. În ceea ce privește uh, interdicția glifosaților, o să spun foarte clar. Ban glyphosate uh, trebuie să protejeze uh, cetățenii și mediul. Este a patra inițiativă care uh, a obținut uh, un milion de semnături dintr-un minim de șapte țări și a fost depusă oficial pe 6 octombrie. Și de atunci, pe 23 octombrie, am, ne-am întâlnit cu organizatorii pentru a le permite să explice în detaliu uh, subiectele ridicate de inițiativă și în noiembrie am avut uh, o audiere publică aici reînnoirea autorizațiilor uh, glifosaților era deja discutată atunci când am primit această inițiativă și pe 27 noiembrie Uh, la Comisia competentă pe fond s-a ajuns la concluzia că trebuie să reînnoiască această uh, aprobare pe o perioadă de 5 ani și așa va intra în vigoare legislația. Dar inițiativa nu se referă doar la glifosați, ci și la alte uh, subiecte mai largi și procesul de autorizare a acestor substanțe. Lucrăm la comunicare pentru a stabili concluzii legale și politice uh, și măsurile pe care intenționăm să le luăm și motivele pentru care vom lua aceste măsuri sau nu și vom fi foarte atenți și cuprinzători în motivația noastră. Nu pot anticipa acest lucru acum pentru că este nevoie de uh, o gândire profundă a Comisiei. Termenul nostru limită este 8 ianuarie. Uh, până la finalul acestui an probabil vom adopta o reacție. Last uh, remark, I'm... În ultima mea remarcă, că și eu trebuie să închei, uh, spune domnul Timmermans, revin la chestiunile aduse în discuție domnul Schulflin și alți câțiva colegi, anume privind natura inițiativei cetățenești europene. Eu vă invit să ne ajutați să îmbunătățim acest acest instrument, dar haideți să nu-l supraapreciem ca um, un instrument de democrație directă care oferă cetățenilor uh, o pârghie directă de a influența legislația europeană. Nu despre asta este vorba. Eu cred că chiar dacă nu suntem de acord uh, în cât uh, privința unor detalii, suntem de aceeași parte a baricadei. Trebuie să clarificăm foarte bine uh, rolul inițiativei cetățenești europene. Trebuie să vedem care a fost intenția celor care au încercat să-l introducă, să o introducă în uh, tratat și care sunt frustrările acumulate în ultimii cinci ani uh, care s-au adunat uh, datorită lipsei de feedback și datorită lipsei uh, clarității comisiei în primele sale răspunsuri. Dacă putem să rezolvăm această chestiune, atunci cred că oamenii vor înțelege că chiar și atunci când își asumă o inițiativă, eh, ei vor înțelege decizia, respectiv reacția noastră, chiar dacă nu va fi cea dorită de ei. N-am făcut-o întotdeauna în trecut, dar mă voi asigura că eh, acum și pe viitor o să facem în așa fel încât reacția noastră să fie una pertinentă și care ține cont de uh, uh, cerințele și așteptările cetățenilor. Așadar, vă invit să continuăm acest dialog și vă invit să introduceți amenamente la actuala legislație dacă considerați necesar acest lucru. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc și eu și mulțumesc celor două comisii care au participat la această ședință comună. Acum îi rog pe membrii comisiei mei de la Comisia PETI să se întoarcă în sala 3G3, sala de reuniuni 3G3 pentru că acolo vom continua ședința noastră. Sunt convinsă că împreună vom putea să adoptăm o nouă, uh, un nou element de legislație înainte de sfârșitul acestui mandat. Succes și toate cele bune tuturor în această după amiază. So. <laughs> no, no, no. Just in case. Okay. <laughs> okay, thank you. So, colleague, if you want uh, to take uh, a seat, uh, no, no, it's, uh, it's, it's open. It's open. Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală, inclusiv domnul Amasur. Doamna Hübner își scuze, va veni ceva mai târziu, așa că m-a rugat pe mine să încep eu coordonarea acestui workshop privind implicațiile Brexitului asupra frontierei cu Irlanda, un subiect de mare actualitate. După cum știți, avem patru intervenții în acest workshop. Trei. De fapt, e vorba de trei prezentări, dar una va fi prezentată de două persoane Ehm, vom începe cu studiul prezentat de Dr. David Finmore și Dr. Katie Hayward. Dacă am înțeles bine, doctor, va începe Dr. Hayward și urmat de eh, domnul eh, Finmore. Vă rog, doamna Hayward, aveți cuvântul. Uh, thank you very much for the opportunity to address you today. Um, although we're approaching the 20th anniversary of the Good Friday Agreement,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 I think we have a reasonable chance of upholding the Good Friday Agreement and ensuring its successful implementation in the future. Thank you. Thank you uh, very much, uh, Professor Finemore. Um, and I would like now to move to... Și acum trec la doctorul Lars Carlsen. Am înțeles că uh, toată viața ați petrecut-o în, în autoritățile vamale și de frontieră, deci uh, cu siguranță că uh, intervenția noastră va fi una foarte pertinentă. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Este un privilegiu și o plăcere să mă aflu astăzi aici și să vorbesc despre ceea ce numesc eu uh, frontiere inteligente 2.0. E adevărat, uh, sunt vin de la vă, mi-am colaborat cu poliția de frontieră și cu vame și de peste 15 ani și am văzut peste 70 de frontiere și am colaborat cu nenumărate țări și Evident, nu o să vă surprindă faptul că mă voi referi în minutele următoare la chestiuni care țin de vamă și trecerea frontierei. Însă am să încep cu o altă chestiune. Pe 4 aprilie 1970, Jim Lowe a devenit faimos spunând că avem o problemă. Ceea ce este folosit astăzi în a exprima că ne așteaptă provocări mari și poate uh, nu o să vă surprindă când voi spune Bruxelles, Londra, avem o problemă. Însă, faptul că Low a reușit să revină din spațiu pe pământ uh, se datorează faptului că și-a folosit competențele, inteligența și competențele tehnici pentru a reveni pe pământ în condiții de siguranță cu echipa sa din misiune și Uh, cred că putem uh, face o similitudine și cu gestiunea frontierelor. Sunt vești bune și vești proaste. Asta încep cu cele proaste pentru că vrem apoi să finalizăm cu cele bune. Plecarea din Uniunea Vamală și înseamnă pur și simplu că pleci din Uniunea Vamală. Ce știm acum din uh, experiența internațională în ultimii 30 de ani este că atunci când faci acest lucru se va reinstaura granița și uh, Trebuie să fim conștienți de faptul că se va întâmpla acest lucru și întrebarea este cum putem face ca acest lucru să se întâmple astfel încât să obținem toate beneficiile gestiunii acestei frontiere într-o manieră modernă, inteligentă și funcțională. Vestea bună este că dacă ne uităm la granița dintre Irlanda și Irlanda din Nord, constatăm că este o graniță foarte vitală. Chiar dacă nu există fizic astăzi, constatăm că uh, oamenii circulă, mărfurile circulă și într-un mod substanțial și de aceea trebuie găsite soluții care să facă față acestei situații. Vești bune. Știm cum să facem față acestei situații din punct de vedere tehnic, pentru că de acum 50 de ani nu știam ce înseamnă globalizarea, dar acum știm și globalizarea până la urmă duce la armonizare și astăzi, iată că avem standarde internaționale în domeniul vămilor și a frontierelor, care oferă modele care să facă funcțională această frontieră și cât se poate de invizibilă, ocupându-se însă de lucrurile esențiale, ce anume granița. Pentru că granița trebuie gestionată. Și nu doar din motivele pe care le citim în mass media. Ne gândim în mod evident, de pildă, la impunerea de taxe vamale și alte taxe. Este una din funcțiunile gestionării frontierelor, dar mai sunt și altele care țin de securitate, de siguranță, de modul de a trata diferitele tipuri de vămuri cu un stat, de mărfuri cu statut diferit care traversează acea graniță și depinde foarte mult de taxele și impozitele în vigoare. Atunci când vorbim de acordul acesta sau acordul celălalt, acest lucru nu afectează faptul că trebuie oricum să gestionăm frontiera. Deci, în acest raport am încercat să analizez, să văd care sunt cele mai bune exemple de bune practici care există, pentru că există standarde operaționale, ceea ce este corect. Și există trei exemple pe care le-am analizat în acest raport și pe care uh, vreau să le prezint. Uh, un uh, un exemplu este granița dintre Suedia și Norvegia, care, de fapt, uh, gestionează toate chestiunile despre care vorbesc într-o manieră foarte inteligentă, man- sigură și rapidă. Pentru că au instalat multe dintre componentele care, de fapt, sunt necesare atunci când gestionezi o frontieră. Până la urmă este vorba și de granița Uniunii Europene cu Norvegia în acest caz. Și interesant este că există soluții tehnice la această graniță care pot fi folosite și reutilizate atunci când ne uităm la granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord. Îți deci vreau să spun de pe acum, deși unii dintre colegi, domnii dr. Finemore și Hayward, dar și domnul Temple Lang, s-au, au analizat această chestiune uh, mai degrabă din perspectivă a politicilor și a economiei, eu vreau să adaug și dimensiunea tehnică. Și deși unii dintre colegii de aici sunt uh, mai puțin optimiști cum că aceste componente tehnice chiar și-ar face treaba, eu sunt însă mai optimist. Deci, granița dintre Suedia și Norvegia deține elemente care ar putea fi reutilizate într-un cadru între Irlanda și Irlanda de Nord. Al doilea exemplu este granița între Canada și Statele Unite, care respectă standardele internaționale și folosește elementele de gestiune inteligentă a frontierei. Al treilea exemplu, care este interesant, este Australia și Noua Zeelandă. Ne puteți întreba de ce analizăm și pe asta, pentru că, evident, n-au frontieră terestră, dar se aplică anumite elemente și standarde internaționale care ar putea fi folosite într-o nouă versiune de graniță în Irlanda. Și iată că ajungem acum la standardele la care făceam uh, trimitere. N-am să intru acum în detalii, dar există câteva standarde internaționale. Chestiunea e că nu au fost implementate pe deplin peste tot și unul dintre motivele pentru care astăzi există OMC și acordul de facilitare a comerțului este tocmai pentru a implementa aceste standarde pe deplin în economie noastră. Deci este un proces care oricum este în curs în Uniunea Europeană și în Regatul Unit. Deci, evident, prin folosirea acestor sisteme și poate cu o, un upgrade la aplicație, um, ar fi o cale de urmat. Și iată că ajungem acum la frontierele inteligente. Este un concept care a apărut acum 15 ani în America de Nord și în Europa de Nord și are o serie întreagă de chestiuni distinctive. În primul rând, utilizarea standardelor internaționale folosite deja. În al doilea rând, coordonarea din două perspective, coordonarea între diferitele agenții de pe partea graniței, dar și coordonarea între cele două părți ale graniței. Poate că n-ar trebui să dublăm uh, totul uh, în ceea ce privește cerințele de informare sau controlele. Al treilea element se referă la gestiunea riscului. Astăzi suntem buni la gestionarea riscului. Sigur că ne putem îmbunătăți întotdeauna, dar face parte din conceptul frontierelor inteligente să uh, lucrezi pe bază de valoarea riscului. Și în al patrulea rând, cu frontiere inteligente poți să faci ceea ce trebuie să aibă loc la o frontieră, fie de tip soft sau de tip uh, Uh, hard uh, undeva înainte de frontieră. De aceea au fost dezvoltate sisteme de conformitate uh, de 10 ani încoace și se implementează în multe țări. Pot fi utilizate, operate, simplificate pentru a veni în întâmpinarea și a IMM-urilor. Iată deci că ceea ce propun eu aici și cred că ar trebui avut în vedere este ca din perspectivă tehnică să încercăm să dezvoltăm un fel de granițe inteligente 2.0, preluând standarde internaționale, exemplele operaționale care funcționează deja în lume, să le upgradăm, să le integrăm mai mult, să folosim tehnologia care este necesară și disponibilă astăzi și apoi încercăm să punem lucrurile la cap la cap. Și știm că o serie de întreagă funcționează deja, din exemplu, graniței între Suedia și Norvegia, ceea ce înseamnă că trebuie să existe un acord tehnic între administrațiile vamale în ceea ce privește schimbul de date, trebuie să mai existe și alte aranjamente cu privire la colaborare, dar e posibil. Am văzut cum funcționează în practică. Și iată, acestea sunt componentele frontierelor inteligente. N-am să mă refer la fiecare în parte pentru că figurează în raport, dar ele există, sunt funcționale în lume. În realitate, așadar, putem să le punem în practică și la granița dintre Irlanda de Nord și Irlanda, pentru că știm că funcționează, dar poate trebuie aplicate un pic diferit. Unii ar spune că ar trebui să existe foarte multe tehnologie acum, ceea ce ar fi foarte dificil și costisitor. Însă din exemplele pe care le-am văzut în celelalte studii pe care le-am făcut, vedem că există exemplul Gateway, care a fost testat între UE și Norvegia, coridorul verde care a fost testat între UE și țările din Est și multe alte exemple unde infrastructura existentă a fost deja folosită și e posibilă utilizarea uh, și în continuare cu tehnologii mobile și așa mai departe. Aici sunt mai multe opțiuni tehnice, dar uh, pot fi refolosite infrastructuri tehnice existente fără a construi o graniță tradițională de la zero. Sigur, frontiera există, nu mai poate fi gestionată cum uh, se face în mod tradițional de către VAM și de către alte agenții. De aceea, în concluzie, doamnă președinte, cred că trebuie în primul rând să fim conștienți de faptul că va fi o graniță și va trebui să o gestionăm cumva și va fi o responsabilitate comună acest lucru. Trebuie să o facem cât se poate de eficient. Există modalități moderne de gestionare și construind ceva de genul unui concept de, concept de tip uh, frontiere inteligente 2.0, asta nu este mm, știință mm, și tehnică spațială, ci e vorba doar de folosirea cunoștințelor pe care le avem deja și experiența internațională și modelele operaționale care există. Deci, se poate face asigurându-ne că frontiera este funcțională și că nu impune costuri suplimentare sau prea multe poveri suplimentare. Națiunile Unite, uh, OMC au uh, creat aceste modele. Organizația Mondială a Comerțului spune că granițele divizează, vămile conectează. Cred că putem să ne gândim la un model uh, unde nu avem de-a face cu cozi imense la frontieră, asigurându-ne în același timp că știm ce trece granița. Din două motive. Nu pentru a gestiona doar această graniță invizibilă, ci și pentru a folosi standardele internaționale, acordurile internaționale pe care atât Uniunea Europeană cât și Regatul Unit vor trebui să le aibă pe viitor pentru a face comerțul uh, sigur și lumea un loc mai sigur. Desigur, este nevoie și de acorduri tehnice, de un model tehnic. Dacă îl adăugăm și pe acesta, atunci sunt uh, sigur că negociatorii pot discuta celelalte chestiuni care sunt mult mai dificile și o vor face mai ușor. Eu cred că folosind experiența pe care o avem, putem să facem lucrurile să funcționeze și am să închei cu un citat din Steve Mariucci, antrenor de fotbal, care a fost întrebat când o să facem acest lucru și însă a răspuns eu niciodată nu port un ceas pentru că știu că acum e momentul să facem. Mulțumesc foarte mult. Am să dau acum cuvântul domnului Temple Leng care ne va prezenta aspectele politice ale acestei provocări cu care ne confruntăm. The economies of the two parts of Ireland are now Economiile din cele două părți ale Irlandei sunt integrate foarte strâns acum și Brexit, din păcate, riscă să aducă perturbații uh, serioase. Economia Irlandei de Nord va avea mai mult de suferit din uh, Brexit decât orice altă regiune din Europa. Deci, viitoarele relații comerciale între Irlanda și UE și Regatul Unit vor fi foarte importante pentru ambele părți ale Irlandei. Și tocmai de aceea guvernul irlandez spune că Regatul Unit ar trebui să rămână pe piața unică. De fapt, prosperitatea viitoare a Irlandei de Nord nu depinde doar și nu în primul rând de acordurile comerciale între UE și Regatul Unit, și nici măcar nu depinde de întrebarea dacă un regim special de un soi sau altul pentru Irlanda de Nord este, va fi inventat sau dezvoltat. Viitorul Irlandei de Nord, viitorul economic, va depinde în mare măsură de viitoarea politică agricolă a Regatului Unit. În special, va depinde de rezultatele acordurilor bilaterale uh, uh, planificate de Regatul Unit dacă vor exista importuri agricole ieftine în Regatul Unit din alte țări, țări terțe din întreaga lume. Cealaltă influență mare uh, asupra prosperității în Irlanda de Nord este reprezentată de deciziile luate la Londra în următorii ani legate de măsura transferurilor fiscale de la Ministerul de Finanțe din Londra către Irlanda de Nord. Veți vedea că din aceste cinci influențe, doar două sunt deschise către implicarea directă a Uniunii Europene. Ca rezultat al incertitudinii legate de toate aceste elemente, pentru că mm, lucrurile nu se vor îmbunătăți brusc pentru Irlanda de Nord și, din potrivă, lucrurile par să uh, fie în pericol să se deterioreze, Irlanda de Nord este vulnerabilă și tocmai de aceea uh, Există părți din Republica Irlanda care depind de comerțul cu Irlanda de Nord și acestea sunt și ele la rândul lor vulnerabile și mulți oameni sunt îngrijorați. S-a discutat mult despre natura uh, frontierei care va fi necesară dacă se împlinesc anumite lucruri. Cred că cel mai important lucru la care ar trebui să vă gândiți, pentru că cred că nu s-a pus suficient accent pe el, este că problema dacă o frontieră este sau nu vizibilă este de fapt o, problemă politică, nu este o problemă economică. Nevoia uh, de frontiere rezultă din relația economică Uh, dintre cei doi uh, parteneri de fiecare parte a graniței. Deci atunci când vă gândiți la o frontieră vizibilă, nu vă gândiți la economie, vă gândiți la politică. Și una din marile diferențe între frontierele despre care am vorbit noi în această după-amiază și frontiera dintre, spre exemplu, Suedia și Norvegia, este că în Irlanda, din păcate, există crimă organizată de ambele părți ale viitoarei uh, frontiere și o parte din uh, contrabandiști au fost și ar putea redeveni implicați în activități paramilitare. Deci nu vorbim aici doar despre economie, vorbim despre politică. Și nicio graniță, fie ea vizibilă sau nu, fie high-tech, fie simplă, Poate să rezolve problemele economice care vor rezulta dintr-un aranjament uh, economic nesatisfăcător între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Această relație depinde de negocieri și de viitoarele politici ale Regatului Unit. Nu depinde în niciun fel de versiune fizică, metafizică sau politică a frontierei. Și vă subliniez că comerțul între Republica Irlanda și uh, Irlanda de Nord și Brit- Marea Britanie este mult mai important și nu are nicio legătură practic cu uh, această graniță dintre Republica Irlanda și Irlanda de Nord. O frontieră vizibilă o frontieră cu infrastructură fizică, cu oameni, cu controle, cu echipamente de orice fel, ar fi necesară. Oricât de inacceptabilă ar fi sau de nesalutare ar fi din punct de vedere politic, dacă, în primul rând, nu ar exista un acord între Regatul Unit și UE, în al doilea rând, dacă Așa cum eu cred că este probabil din motive pe care le putem discuta, Regatul Unit va adopta o politică de ieftinire pentru produsele agricole și va face acorduri bilaterale cu țările terțe din jurul lumii. O frontieră vizibilă ar fi necesară și dacă Regatul Unit ar alege să adopte standarde fitosanitare și de sănătate animală mai scăzute sau standarde mai scăzute în alte domenii legate de puritatea alimentară sau de specificațiile tehnice pentru produsele farmaceutice, spre exemplu. De asemenea, ar fi nevoie de o frontieră fizică dacă Regatul Unit ar fi uh, liber în cazul aranjamentelor făcute cu Regatul Unit să subvenționeze într-un mod liberal și necontrolat uh, propriile industrii și propriul comerț. Din moment ce eu mă tem că diversele influențe sunt posibile, mă tem că vom avea ceea ce numim noi o frontieră vizibilă, cu excepția cazului în care Regatul Unit este pregătit să se gândească, măcar pentru rezolvarea problemelor Irlandei de Nord, să se gândească la o zonă de liber schimb, într-un fel sau altul. O zonă de liber schimb în care să nu fie necesar uh, zona uh, europeană, dar poate ceva asemănător în practică, deci o zonă de liber schimb între Irlanda de Nord și Uniunea Europeană, pentru că asta ar oferi Irlandei de Nord uh, cele mai bune elemente din ambele lumi. Ar avea comerț liber cu UE și ar continua în mod natural să facă comerț liber și cu restul Regatului Unit. Bineînțeles, ar exista anumite cerințe pentru asemenea aranjamente, dar dacă erau acceptabile politic, uh, nu uh, s-ar fi constituit într-un punct de vedere economic. Tocmai de aceea eu și antevorbitorii mei de la Universitatea Queen's am consiliat și am sugerat adoptarea unei soluții de liber schimb pentru Irlanda de Nord în mod specific, chiar dacă Regatul Unit, dintr-un motiv sau altul, nu-l acceptă. Și asta ar fi similar această zonă cu zona de liber schimb european. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum uh, deschid uh, Uh, discuțiile și am deja o listă de vorbitori. Vă rog. Sorry. Thank you, uh, Madam President. Um, and uh, thank you. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și intervenienților. L-aș întreba pe domnul dr. Finemore, care este unul din profesorii fiicei mele și de aceea ea, înainte să vin la această întâlnire mi-a recomandat să mă gândesc bine. Fac parte din Partidul Democrat Unionist. În această calitate sunt și aici și spun acest lucru pentru că se fac anumite trimiteri în rapoarte și vreau să clarific un lucru din capul lucrului. Nimeni din Irlanda de Nord nu, dată, nu dorește să revină la violențele uh, trecutului. Uh, nu vrem să instalăm o graniță ci doar din motive de securitate și cred că avem un parcurs îndelungat. Dacă ați fi venit în Irlanda de Nord, ați fi văzut uh, cât de departe am ajuns și de aceea nu vrem să ne întoarcem în trecut. Acum, în ceea ce privește prezentarea doamnei Dr. Hayward și a domnului Finnemore. Știu că ați vorbit despre reguli diferențiate. Pot să vă atrag atenția asupra faptului că există diferențe între regulile pe care le folosim, între cooperarea reciprocă între două state suverane și subsumarea într-un set de reguli atunci când nu vei mai fi parte după Brexit. Așadar, cred că trebuie să ne aducem aminte de aceste diferențe. În raportul dumneavoastră se pare că nu vă uitați la relația economică dintre Irlanda de Nord și restul Regatului Unit. Domnul dr. Hayward a postat pe Twitter niște cifre vineri seara și cred că ar fi bine să le analizăm. Ne spun aceste cifre din partea altui coleg de la Universitatea Queen's. Este că 60% din vânzările externe din Irlanda de Nord se duc spre Regatul Unit, deci pe piața din Marea Britanie. 60%. 15% merg spre Republica Irlanda și 16% cu restul lumii, 9% cu restul UE. Vedeți așadar din aceste cifre că piața noastră cea mai importantă este uh, Marea Britanie. Deci, uh, un fel de uniune comercială ar fi foarte important pentru intervenirile noastre, pentru că altfel ar fi o catastrofă pentru firmele noastre. Mai sunt uh, și multe alte puncte, dar sunt convinsă că mă voi întâlni mai des cu domnul dr. Finemore. Pentru domnul Lang, v-am citit raportul săptămâna trecută și m-a afectat oarecum uh, modul în care formulați oarecum preconceput atunci când spuneți că cei care au votat să părăsească alegerea lor a fost bazată pe prejudicii și nostalgie, atunci nu mă pot gândi că raportul dumneavoastră este ceva serios, pentru că a fost o decizie democrată a oamenilor din Regatul Unit și mi se pare inacceptabil. V-ați mai referit la Partidul Unionist și de acordul de la Belfast și spuneți că însă și contestați uh, anumite aspecte, dar acest lucru a fost reconfirmat uh, printr-o uh, decizie în instanță. Închei spunând unui coleg care a furnizat soluții privind partea vamală. Cred că Uniunea Europeană a promis inițial soluții flexibile și pline de imaginație. Este, iată, primul uh, exemplu de soluții pline de imaginație. Dragi colegi, trebuie să închei lista de vorbitori. Avem 10 um, persoane care vor să intervină deja și nu avem uh, timp suficient. Vă rog să vă concentrați pe întrebări și să fiți cât mai succinți. Două minute, așadar, pentru fiecare parte, pentru a avea timp și de răspunsuri. Martina Anderson. Uh, mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Katie, îmi pare rău că am pierdut începutul prezentării. Uh, tocmai veneam de la Londra, unde am uh, încercat să vedem uh, cum putem avea aceste standarde speciale pentru ca Irlanda de Nord să rămână în UE și dacă se poate face acest lucru. Aș dori să plec de la ceea ce a spus David și anume abordarea diferențiată și diferențierea teritorială, pentru că asta s-a discutat în uh, Consiliul Juridic, uh, Consiliul uh, Consultativ, și știm că există țări aici care au uh, teritorii cu pachete diferite, deci credem că este un uh, aspect care ar merita explorat. Ceea ce este interesant în raportul dumneavoastră este că se contextualizează în uh, stabilitatea acordului din Vinerea Mare și uh, nediminuarea drepturilor. Deci merge dincolo de frontiere și cred că uh, Uh, asta a dorit uh, și comisia noastră și mă bucur că uh, s-a înțeles în această comisie că respectarea acordului din Vinerea Mare este extrem de importantă. Am ascultat ce ați spus în legătură cu frontierele inteligente. Asta ar fi ok dacă am fi în situația unei țări care a fost împărțită sau care, în care există conflicte. Dar uh, nu sunt ignorată atunci când spun că propunerea noastră legată de uh, frontiera inteligentă este o soluție stupidă uh, la problemele cu care ne confruntăm noi în Irlanda de Nord. Ar putea fi ok în alte țări, dar pentru Irlanda nu cred că ar funcționa deloc. Cred că ați atins un punct uh, extrem de sensibil atunci când ați vorbit despre politica agricolă a Regatului Unit, domnule Lang Uh, într-adevăr, uh, asta ar putea să pericliteze uh, munca celor din Irlanda de Nord și în special a agricultorilor. Am, dacă n-am fi avut o strategie în momentul în care, unitară la nivelul Irlandei de Nord, în momentul în care am avut de-a face cu o epidemie, nu am fi putut face față. 60% din persoanele din comunitatea unionistă uh, Uh, se uită la frontieră și acceptă frontiera, cum ar veni. Și atunci când ne gândim la cei 563 de uh, deputați din Parlamentul European care au votat că mm, Uh, bineînțeles că Nordul ar trebui să rămână în Uniunea Vamală și că Regatul Unit ar trebui să rămână în Uniunea Vamală. Uh, ne vedem că este uh, un lucru foarte bun. Dar dacă Regatul Unit nu reușește să rămână, atunci măcar uh, Irlanda de Nord ar trebui să rămână în această Uniune Vamală. Deci, cred că noi, ca Parlament, ar trebui să protejăm acordul din Vinerea Mare în toată, în întregimea sa și Așa cum au subliniat uh, și invitații noștri, nu este vorba doar de frontiere, ci și de drepturi și de nediminuarea acestora. Îmi cer scuze că mi-am depășit timpul, dar poate înțelegeți că sunt extrem de pasionată de acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, o să insist la două minute. Mercedes Breso. Eh, grazie, președinte. Evident... Mulțumesc, domnule președinte. Evident că Propunerile dumneavoastră sunt foarte interesante, însă a înțelege care vor fi mai ușor de pus în aplicare ar presupune să știm ce anume propune în mod formal Regatul Unit pentru situația din Irlanda. Aș avea o primă întrebare pentru domnul profesor Larsen în ceea ce privește frontierele inteligente. Problema e că între Norvegia și Suedia Sigur, este o graniță europeană, dar Norvegia face parte din spațiul economic european și, dacă nu mă înșel, și din Schengen. Deci e mai simplă gestiunea. Vă întreb, credeți că ar fi gestionabilă frontiera chiar și în ipoteza în care Regatul Unit uh, și, și Irlanda de Nord ar fi în afara uh, pieței comune și a Uniunii Vamale, pentru că în această situație e mai complexă gestiunea. Iar um, pentru ceilalți vorbitori, întrebarea este inversă. Cum credeți că ar fi posibil să garantăm um, acordul din Vinerea Mare fără o frontieră? dacă nu rămâne întregul Regat Unit în Uniunea Vamală, poate cu un model uh, de tip Elveția, care face parte din spațiul uh, economic. Dar oricum se pune problema unei frontiere. Cum credeți așadar? Cum că se poate ajunge într-o situație în care să se respecte pilonii acordului din Vinerea Mare, trebuind totuși garantată frontiera Uniunii Europene și din punct de vedere al trans- trecerii, a tranzitării mărfurilor. Pentru că dacă ne gândim la toate efectele care țin de vamă, eu nu reușesc să văd cum se poate găsi o soluție inteligentă plecând de la premiza unei ieșiri complete din piața unică, din Uniunea Vamală și renunțarea completă la cele patru libertăți fundamentale, ceea ce privește libera circulație. Mulțumesc, am să dau cuvântul acum lui Ashley Fox, dar vă avertizez că după două minute intervin cu ciocanul. Atunci o să fiu foarte concis, doamnă președinte. Uh, doamnă Cable, domnule Finemore, mulțumesc pentru prezentare. După cum știți, Guvernul Regatului Unit este uh, angajat față de acordul uh, din Vinerea Mare și vrem să, să negociem un acord bun cu partenerii noștri europeni. Noastră ați vorbit despre validitatea egală a celor două tradiții din Irlanda de Nord și am auzit două voci în această seară și ați spus că ar trebui să primească respect egal ilegal. Ambele părți vor să se asigure că granița rămâne cât mai discretă cu putință, dar atunci când ați vorbit despre uh, tratament diferențiat, Asta nu doar că nu prea are logică economică, așa cum ați auzit, dar uh, cu siguranță o să uh, supere una din uh, tradiții și încalcă uh, uh, integritatea constituțională a Regatului Unit. Puteți să-mi explicați de ce credeți că e acceptabil uh, să jigniți o parte și nu cealaltă? M-ar interesa foarte mult părerea dumneavoastră. Uh, Domnule Carlson, vă mulțumesc pentru raport. Sunt de acord uh, în întregime cu dumneavoastră. Avem nevoie de o cale rapidă și sigură care să stabilim o frontieră, să sperăm, invizibilă. Nu vreți să fiți presați din punct de vedere al timpului, dar uh, imaginați-vă că Regatul Unit pleacă din UE în uh, martie 2019, există o perioadă de tranziție de 2 ani, deci vorbim de martie 2021 ca uh, dată operațională. Când ar trebui să începeți? și uh, observație către domnul Lang. Și pe mine m-a uh, dezamăgit ceea ce a spus la pagina 10 și anume că decizia de a pleca nu a fost ca urmare a unei decizii bune din partea și gândite din partea uh, politicienilor, ci uh, a fost o decizie uh, proastă luată din ignoranță. Și eu, ca om care a votat să rămânem și a făcut campanie, campanie să rămânem, mi se pare absolut îngrozitor să spuneți acest lucru. Doamna Hübner, da, să știți că acest factor de timp într-adevăr este extrem de important. Domnul Brian Hayes. Mulțumesc, doamna copreședinte. M-au bucurat prezentările făcute astăzi și o să uh, solicit uh, contribuțiile colegilor de la Universitatea Queen's din Belfast. Uitându-vă la soluția dumneavoastră, văd că se pune problema acestei echivalențe și păreți să sugerați în raport că uh, Consiliul Ministerial din uh, Nord, care are niște instituții din Nord, care au semnat uh, acordul de, uh, din Vinerea Mare, ar putea fi util pentru o echivalență de reglementare. Deci este posibil din punctul noastră de vedere. Uh, că atunci când operăm pe baza nord-sud, în conformitate cu acordul, în conformitate cu Consiliul Interministerial și cu toate organismele, am putea uh, să ne trezim că se aplică regulamente europene în aceste uh, situații. Știu că există părți din uh, Regatul Unit care transpun diverse părți din regulamentele UE. Deci ne-am putea trezi cu împrejurare în Scoția în care regulamentele aplicabile nu se aplică pe când dacă am avea un, un guvern uh, funcțional în Irlanda de Nord, uh, transpunerea uh, regulamentelor europene s-ar face mult mai bine. Deci credeți că s-ar putea ca în zonele desemnate, în conformitate cu acordul, Uh, să avem regulamente la nivel de UE și uh, pentru alte subiecte să fie est-vest, așa cum spune pe bună dreptate Dan, uh, acesta reprezentând majoritatea comerțului din Irlanda de Nord. Deci este posibil, cu alte cuvinte, ca Irlanda de Nord să obțină cel mai bun din ambele lumi, și o ultimă întrebare. M-ar interesa foarte mult Uh, ce aveți de spus pe tema asta. Sunt uh, de acord cu ceea ce a spus domnul Lang în ceea ce privește criminalitatea și frontiera dură. Știm din trecut, acolo unde apar uh, frontierele dure, avem criminalitate, avem trupe paramilitare. Știm acest lucru din ambele perspective. Uh, și cu toții avem interesul să ne asigurăm că nu mai este cazul să mai reapară aceste situații așa cum au apărut din păcate în trecut. Mulțumesc, Sean Kelly. Again, thanks to <clears throat> the speakers. <coughs> Mulțumesc uh, experților care au contribuit la acest workshop. Am auzit uh, despre multe soluții inovatoare, fără detalii însă. Am uh, primit însă niște sugestii care cel puțin constituie un punct de plecare pentru consultare. M-a interesat foarte mult uh, prezentarea cu privire la frontierele inteligente, Smart Border, precum și uh, acel moto, frontierele spart, vămile ne leagă, Customs Connect. Um, și mă interesează, evident, uh, și modul în care urmează să funcționeze uh, controlele vamale între Irlanda de Nord și Republica. Soluțiile pe care ni le-ați oferit nu sunt uh, neapărat uh, fezabile 100%, dar putem învăța din ele. Există multe exemple între Statele Unite și state independente, între Suedia și Norvegia și altele. Având în vedere însă că Regatul Unit vrea să părăsească atât uh, Uniunea Europeană cu piața internă cât și Uniunea Vamală, nu știu cum se pot aplica, transpune aceste modele la exemplul Irlandei uh, de Nord. Mă gândesc, că depinde cum, cum s-ar putea transpune frontierele inteligente în domeniul transporturilor de mărfuri, dar și pentru circulația nestânjenită a persoanelor. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Uh, aveți meritul de a fi încercat cel puțin să spuneți lucrurile pe nume și să oferiți niște soluții. Mulțumesc, domnul Silva Pereira, două minute și nu mai mult, vă rog. Am doar singura întrebare pe care o adresez domnului Carlson, care a vorbit despre libera circulație a persoanelor. Felicitări pentru foarte interesantul uh, raport pe care l-ați prezentat. Am nevoie de o pre- uh, clarificare însă. Dumneavoastră nu propuneți o frontieră invizibilă, cum s-a spus, ci o frontieră fizică, cu controle. Dacă bine am înțeles, dumneavoastră chiar sugerați să existe liberă circulație a persoanelor doar în măsura în care fac parte dintr-o zonă de eh, frontieră deci uh, locuiesc în, în uh, zona uh, frontalieră, cealaltă persoane ar urma să trebuiască să prezinte pe buletinul de identitate, cartea de identitate sau pașaportul. Deci, propuneți să existe frontiere cu, cu controle de frontiere pentru persoanele care nu sunt acoperite de regimul de mică frontieră, nu? Doamna McGuinness. Mulțumesc, doamnă președinte. Trec direct la subiect. Contextul este foarte important și trebuie să spun că în două din uh, prezentări am văzut un context, iar uh, în, în prezentarea din uh, sfera Smart Borders, frontiere inteligente, n-am văzut contextul. Pentru, și asta eh, nici nu mă așteptam să fie altfel, având în vedere că aveam eh, prezentarea unui expert. Dar o frontieră inteligentă creează și infractori inteligenți la frontieră. Eu, sâmbătă trecută, am stat în frig uh, uh, cu alți oameni uh, la frontieră, așteptam, nu știam ce se întâmplă. Unul dintre oamenii care mă însoțeau vrea să părăsească Uniunea Europeană și se îngrijora de posibile consecințe. Altul era un uh, cetățean din circumscripția mea care știe deja și simte deja care vor fi consecințele uh, plecării din uh, Uniunea Europeană a Regatului Unit. Dar nu acestea sunt singurele consecințe, pentru că pentru că implicațiile politice ale Brexitului sunt mult dincolo de regimul de frontieră. Este vorba de regimul uh, alimentelor care sunt consumate, de uh, toate celelalte aspecte. Regat, Irlanda de Nord este parte din Regatul Unit. Uh, noi, în Republica Irlanda, ă, suntem într-un continuu proces de pace pentru, pentru ă, ă, colegii mei trebuie să spun că i-am spus recent colegii mele Dodds, care este membra a partidului DUP, și am spus că aveți responsabilitatea să interveniți în mod responsabil pe lângă uh, guvernul Regatului Unit ca să uh, își dea seama de uh, sensibilitățile de o parte și de cealaltă a frontiere, pentru că și fermierii de o parte și uh, fermierii de cealaltă parte a frontierei caută stabilitate. Da? Deci uh, caută declarația, asumarea unor responsabilități, nu doar niște declarații. Da, de multe ori aveți dreptate, infractorii 3, sunt deja la stadiul de 3.0 când frontierele sunt la 2.0. Evident, uh, nu, nu, guvernele, guvernele nu vor reveni asupra tuturor deciziilor uh, luate până acum. Nici nu cred că trebuie să comparăm uh, frontiera la Irlandei de Nord cu cea dintre Norvegia și Suedia, care se aplică cu totul alt regim de stat terț, de stat care participă la spațiul economic european și stat care are acorduri specifice pe pescuit și pe alte sectoare cu Uniunea Europeană. În 2015 de Crăciun am avertizat asupra acestor chestiuni într-o emisiune radio, am fost dur criticat pentru afirmațiile mele de atunci. Ei bine, trebuie să recunoaștem că este, există o parte a teritoriului Regatului Unit care va avea o frontieră terestră cu un stat, uh, cu un stat uh, membru al Uniunii Europene, uh, dar nu mai refer aici la Irlanda și nici la Irlanda de Nord, ci la, la Cipru, pentru că pentru că o parte a Regatului Unit, în baza unui acord între Cipru și Regatul Unit, va rămâne în Uniunea Europeană. Da? Și de aceea cred că Regatul Unit are o obligație morală, uh, având în vedere că a rezolvat situația teritoriilor sale din Cipru, să facă același lucru și pentru Irlanda de Nord. Singura cale de a soluționa această situație în mod democratic, având în vedere că uh, DUP-ul ca partid politic acum e chemat să rezolve această chestiune, dar avem și un guvern uh, minoritar, e să organizăm un, guvern, un referendum în Irlanda de Nord în care să întrebăm populația cărei piețe dorește să-i aparțină pieței britanice post-Brexit sau piețe unice europene. De ce un referendum politic? Dacă credem în democrație, atunci referendumul este calea de urmat. Military bases, but you never know. Sper să nu fie prea multe activități în bazele militare de acolo. Oricum, vă mulțumim și acum Richard Corbett. Thank you. Two questions. The first is... Două întrebări. Prima vizează uh, frontiera dintre Norvegia și Suedia, care este cea mai apropiată ca model de uh, ceea ce numim noi frontiere inteligente. Înțeleg că chiar și între aceste două țări există puncte de trecere a frontierei fizice cu controle, măcar pentru camioane. Dacă puteți să-mi confirmați acest lucru și în ce măsură uh, aceste frontiere fizice provoacă întârzieri în circulația mărfurilor și persoanelor. A doua întrebare vizează premizele de la care pornim. Evident că orice soluție va uh, putea fi funcțională dacă toate părțile converg spre ea. Dar ce se întâmplă în cazul unor scenarii în care nu va exista cooperare între părți? Mai întâi, ce se întâmplă dacă nu vom ajunge la un acord de divorț? Pentru că, să recunoaștem, există miniștri ai guvernului britanic care nu doresc așa ceva. 2. să presupunem că totul merge bine, uh, se ajunge la un acord, dar uh, să zicem că peste 5 ani apare, de exemplu, din nou boala vaccinei bune în Regatul Unit. Fără să existe un uh, acord între UE și Regatul Unit specific pe această temă, pentru că acum 20 de ani am avut o situație similară, cu toate că Regatul Unit acum 20 de ani era membră, dar John Major atunci, ca premier, a preferat uh, să, nu, să aibă o non-cooperare pe agricultură cu Uniunea Europeană. Și atunci, ce s-ar întâmpla în astfel de circunstanțe la frontiera dintre uh, Republică și Irlanda de Nord? Pentru că uh, Republica ar trebui să, în numele Uniunii Europene, să ia măsuri de, de, de protecție împotriva unei zoonoze care ar putea trece dincolo de frontieră. Ce soluții ați putea să prevedeți pentru aceste cazuri? Mulțumesc, Diane James, după care vă vom ruga, stimați conferențiari, să răspundeți. Mulțumesc. Cred că uh, frontiera Irlandei trebuie rezolvată între Dublin și Londra și nu de noi aici la Bruxelles. Sper că sunteți în asentimentul meu. Raportul privind tehnologiile inteligente a fost foarte informativ și a fost foarte bine structurat, ne-a informat foarte bine. Mulți oameni cred că nu înțeleg încă cum ar putea funcționa așa ceva. Uniunea Europeană investește de mult deja în tehnologii privind uh, frontierele inteligente în Mediterana, în Balcani, în alte zone în care avem probleme cu migranți economici, cu uh, solicitanți de azil, refugiați adevărați sau falși și așa mai departe. Și atunci, întrebarea este, Eh, de ce progresul tehnologic care ar putea oferi o soluție este ignorat într-un sector și nu în celălalt? Eh, doamna May, primul ministru britanic, a arătat foarte eh, categoric că Regatul Unit nu va construi frontiere, puncte de control fizice, de acest lucru va reveni în exclusivitate Dublinului. Whichever, I don't know you... Doamna președinte, nu știu în ce ordine vreți să răspundeți întrebărilor. Eh, puteți să alege dumneavoastră. Doamna Hayward, poate. Okay, uh, thank you very much for your question. Mulțumesc pentru toate întrebările primite. Voi încerca să fiu cât se poate de succintă. Voi răspunde întrebărilor doamnei Dodds, eh, domnului Fox, în primul rând. Sugestiile noastre se bazează pe premiza că Irlanda de Nord va părăsi Uniunea Europeană, că Parlamentul Regatului Unit va rămâne suveran și că acest lucru nu va aduce niciun fel de prejudiciu oamenilor um, din Irlanda de Nord. Și aici diferențierea nu este înțeleasă printr-o uh, ca, ca alterare a Constituției, cadrului constituțional britanic. Nu despre asta vorbeam. Diferențiarea deja există în sânul Regatului Unit. Iar dacă Irlanda de Nord are un aranjament de diferențiere pentru a garanta libera circulație a persoanelor pe insulă, acest lucru nu afectează integritatea teritorială a Regatului Unit. Ce încercăm noi să facem este să sugerăm cum Ilan Enor poate profita de avantajele ambelor uh, regimuri care deocamdată îi se aplică. Este uh, în același timp o șansă unică pentru Irlanda de Nord de a păstra în vigoare acordul din Vinerea Mare. Deci, până la urmă, este de vorba de un aranjament suficient de flexibil prin care Irlanda de Nord să poată beneficia de uh, avantajele conferite azi de cele două regimuri diferite. Având în vedere economia Irlandei de Nord, majoritatea vânzărilor și exporturilor, cum ar veni spre Regatul Unit, uh, uh, majoritatea exporturilor din Irlanda de Nord revin Regatului Unit. Și atunci nu trebuie să nu trebuie să facem uh, în așa fel încât Irlanda de Nord să depindă în noua situație 100% uh, de vânzările și de exporturile către um, Regatul Unit. Ar trebui să fim flexibili în a găsi o soluție în care Irlanda de Nord să poată uh, profita și de celălalt regim. Dau cuvântul colegului meu. Nu am multe de adăugat, alt, în afară de faptul că Aici nu încercăm să creăm o piață alternativă pentru Irlanda de Nord, ci încercăm să găsim soluții pentru ca Irlanda de Nord să-și poată păstra eh, statutul de integrare economică cu regatul Unit. Dar, după cum am și arătat, uh, foarte multe din aceste aspecte depind de fapt de uh, guvernul de la uh, Dublin și de fapt au toate ca scop păstrarea în vigoare a acordului din Vinerea Mare. Cred că dacă explora, explo, exploatăm aceste oportunități, atunci vom găsi modalități prin care să reducem Uh, impactul negativ al uh, Brexitului asupra regimului uh, frontalier în Irlanda de Nord și Irlanda. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați deputați, pentru comentarii și întrebări. În raport, ca și în prezentare, am arătat că cele trei exemple pe care eu le-am folosit în raport, raport sunt exemple pentru ce s-ar putea face în Irlanda de Nord, la frontieră dar eh, cred că fiecare dintre aceste exemple conțin elemente care poate împreună ar, ar constitui o frontieră inteligentă de tip 2.0. Sigur că am dat exemplu între Norvegia și Suedia și evident situația Norvegiei cu Suedia este diferită de cea din Irlanda, Irlanda de Nord, dar are elemente care ar putea fi folosite și unele chiar sunt folosite în frontierele externe ale Uniunii Europene. Deci, eu cred că unele elemente din exemplul Norvegia-Suedia uh, uh, pot fi folosite, altele nu trebuie folosite. Da? Deci Norvegia-Suedia ar fi un fel de frontieră inteligentă 1.5, nu 2.0, cum ne dorim. Nu, evident că evident că nu, nu vrem să acum să copiem uh, unele lucruri uh, unul la unul din exemplu Norvegia-Suedia. Nu. Trebuie să vedem uh, cum funcționează în realitate uh, cooperarea vamală și cea invizibilă pentru cetățeni. Trebuie să vedem cum sunt integrate de o parte și de alta a frontierei micile întreprinderi, IMM-urile. Deci uh, există deja elemente care uh, ar putea uh, permite instalarea unor frontiere invizibile, dar ele trebuie elaborate mai mult. În ce privește întârzierile, există întârzieri um, și vor exista tot timpul. Trebuie să încercăm să le reducem cât este posibil. Cu o perioadă de tranziție de 2 ani, însă, am putea să uh, ajungem la un sistem viabil care să uh, genereze interzieri minime. Multe din elementele pe care eu vi le-am prezentat de altfel există în Irlanda, în Irlanda în Nord și în Regatul Unit. Deci uh, e vorba să folosim tot ce avem deja în funcțiune, în vigoare, să upgradăm sistemele, să facem să colaboreze, să fie mai bine interconectate. <clears throat> De pildă, Eh, s-a vorbit despre zona de, eh, de, de transport, de circulație liberă între eh, de o parte și de cealaltă frontieră, regimul de mică frontieră. Este deja o chestiune în vigoare și dacă nu Eh, dacă nu ești înregistrat în acea zonă de mică frontieră, într-adevăr, ar trebui să te înregistrezi sau te, să te prezinți la un punct de trecere eh, fizic. Eu nu eh, propun și nu sugerez să revenim la frontierele fizice nici pentru persoane, nici pentru bunuri. Dar cred că și circulația persoanelor și circulația mărfilor pot fi gestionate în mod inteligent și uh, chiar uh, uh spre avantajul nostru. În ce privește infractorii inteligenți și crima organizată uh, transfrontalieră, ea există peste tot în lume și am văzut foarte multe frontiere, și la noi în Irlanda. Și astăzi, uh, crima organizată în preajma frontierei face ce a făcut tot timpul. Uh, organi- crima organizată trebuie abordată în diferite forme, cu diferite uh, instrumente. Da? Um, de exemplu, la frontiera cu uh, frontierele externe ale Braziliei, unde, care are vecini printre cele mai periculoase țări din lume, totul se rezolvă prin buna comunicare și schimbul de informații între agențiile specializate. Deci, vrem să folosim uh, elementele, instrumentele de gestionare, instrumentele de informare, se, informațiile operative mai bine uh, pentru a combate fenomenul infracțional. Și dacă nu vedeți cum combatem acest fenomen infracțional de crimă organizată la frontieră, atunci să știți totuși că el există. Adică lupta împotriva acestui fenomen există. Eh, din păcate nu avem foarte mult timp să, să ne gândim la soluții prea elaborate. Cred că trebuie să separăm eh, rapid eh, o, trebuie să disjungem problema frontierei de celelalte probleme și trebuie să putem Eh, să facem în așa fel încât problema frontierelor să fie neutră și să fie independentă de rezultatul negocierilor Brexitului, că vom avea un Brexit soft sau un Brexit, Brexit hard. Da? Ehm, și situația, soluția pe care o găsim trebuie să fie o soluție și peste 3 ani, peste 5 ani. Deci trebuie să fie una stabilă. Există diferite eh, modele prin care putem să facilităm comerțul și să combatem în același timp uh, uh, crima organizată. Cred că soluția pe care am propus-o noi ar putea fi o soluție care ar putea fi aplicată și uh, la alte frontiere dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Eu nu am vrut să intru în dimensiunea politică Uh, a frontierei, uh, am ales să fac uh, acest lucru în mod conștient, m-am limitat la aspecte tehnice și nu am pus tot în contextul politic pe care dumneavoastră l-ați reclamat. Borders and the checks are... Dumneavoastră spuneți că n-ați răspuns la, la problema eh, verificărilor, eh, verificărilor care se impun dincolo de trecerea de frontieră la frontieră, adică verificarea conformității cu diferite legislații, cum, cu legat de diferite, eh, circulația diferitelor mărfuri și servicii. Într-adevăr, Tocmai de aia este nevoie de un sistem inteligent. Trebuie să știi cine face uh, comerț uh, de o parte și de cealaltă frontiere. Și uh, vorbeam despre programul Trusted Travelers, persoane de încredere călători de încredere. La fel putem avea și o etichetă, o certificare de comerciant de încredere. Deci asta depinde însă de ce va apare în masa de negociere dintre părți la, la, la negocierile Brexit avem un cod uh, vamal uh, comunitar care ar putea fi implementat uh, în acord și cu standardele internaționale, fără ca, fără ca regimul să fie suprapus cu vreunul din, din, din aceste standarde. Deci există o soluție. Din punct de vedere tehnic, uh, situația ar putea fi uh, soluționată. Și nu mă refer aici doar la uh, trecerea frontierei și la aspecte vamale, ci și la controle de cu totul alt fel. Just one comment. Domnul Temple Lang, un singur comentariu. Cred că ideea că Irlanda de Nord ar trebui să aibă propria zonă de liberă circulație cu Regatul Unit ar uh, presupune să nu ținem cont de consecințe